Eh, eh, Doamnelor și domnilor, bine ați venit eh, la această lungă sesiune pe care o vom avea astăzi, care va avea loc în această dimineață și după amiază. Bănuiesc că nu aveți niciun fel de observații cu privire la ordinea de zi, nici la procesele verbale ale reuniunilor precedente pe care le aveți la dispoziție. Vom începe cu un uh, schimb de opinii pe subiectul uh, viitorului industriei europene a aeronavelor de luptă. Un subiect de actualitate din mai multe puncte de vedere. Tocmai s-a încheiat uh, salonul aeronautic de la Bourget, de la Paris, o manifestare mondială de amploare dedicată aviației și industriei aerospațiale. Și în acest an, în ciuda condițiilor meteorologice, s-a bucurat uh, de un real succes și în ciuda dificultăților de organizare, mai ales cele în termen de comunicații și presa a vorbit despre asta, dar dincolo de acest eveniment aeronautic, actualitatea se referă, bineînțeles, și la Consiliul European, care va avea loc în decembrie, Consiliul pe probleme de apărare, și care se va ocupa și de industria apărării. Industria apărării care se confundă de altfel în mare parte cu industria aeronavelor. Această industrie aeronautică este de altfel una din uh, elementele, unul din elementele cheie ale bazei industriale, tehnologice și de apărare din Europa. Dacă am pierde acest element cheie, am avea foarte multe de pierdut. De unde îngrijorările pe care le resimțim în comunitatea aeronautică europeană cu privire la această pierdere progresivă de capacități și de tehnologii, poate chiar și cu privire la o pierdere de voință politică a europenilor, care nu-și mai doresc neapărat uh, un echipament uh, pentru viitor în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, aceste echipamente, aceste tehnologii sunt costisitoare, însă, așa cum am putut constata recent, uh, am uh, văzut foarte clar care este utilitatea în ultimele două conflicte armate din uh, Libia și din Mali, unde forțele armate europene au fost implicate. Ei bine, în ambele cazuri, aeronavele de luptă au uh, jucat un rol preponderent, atât în cazul Libiei, dar și în cazul operațiunilor din Mali. Ca urmare aceste capacități cheie, nu sunt niște capacități de la sine înțelese sau care sunt uh, existente fără niciun fel de eforturi. Este nevoie de angajamente clare și vedem că pe viitor există într-adevăr un risc ca Europa să piardă această competență. Și pentru a vorbi despre acest subiect, avem plăcerea să avem printre noi niște membri eminențe ai comunității aeronautice care ne vor uh, prezenta lucrările Academiei uh, Aerului și Spațiului, un organism francez, dar cu vocație europeană, care și are sediul la Toulouse și în acest sens avem așadar trei specialiști, generalul Brevo, lângă mine, cu o lungă carieră în uh, armata aeriană și care a lucrat de asemenea și în industria aeronautică și continuă de altfel să lucreze în acest sector. Domnul David Marshall, care are o lungă carieră la Rolls-Royce și care este uh, președintele Societății Europene Aerospa- Aerospațiale și doctorul George Bridel, care are de asemenea o lungă experiență industrială în cadrul EADS München și care în prezent uh, conduce întreprinderea ALR. Voi da pentru început cuvântul generalului Brevo și apoi uh, celorlalți vorbitori. Vă rog, domnule Brevo. Stimați parlamentari, doresc să vă mulțumesc în numele colegilor și numele meu propriu pentru ocazia de a avea acest schimb de opinii cu privire la viitorul industriei uh, europene a aeronavelor de luptă, un subiect deosebit de important pentru noi. De ce este atât de important acest subiect? Pentru că astăzi Europa, în urma deciziilor luate în trecut, posedă un atu strategic considerabil. Europa dispune de o industrie aeronavelor de luptă remarcabilă. Această aviație de luptă este deosebit de performantă și am observat acest lucru în recentele conflicte, cum a spus și domnul președinte. Din păcate, aceste avantaje strategice riscă să dispară în următorii 20 de ani. Și să nu ne fie frică să fim sinceri, uh, aceste tehnologii riscă chiar să moară. În absența unor decizii care trebuie neapărat luate cu privire la viitorul acestei industrii aeronavelor de luptă. Mai ales în cazul unei lipse de decizii cu privire la viitoarea industrie. Consecințele în acest sens ar fi cu adevărat dezastroase din punct de vedere strategic și din punct de vedere politic. O astfel de dispariție va merge mai departe de simplele consecințe operaționale și industriale riscăm în următorii 20 de ani să constatăm o degradare a Europei în acest domeniu. Din acest motiv, mi s-a părut o idee bună să vorbim despre acest subiect uh, cu dumneavoastră, având în vedere importanța sa. Academia Aerului și a Spațiului, așa cum a spus uh, domnul președinte, este un organism cu vocație, cu menire europeană, și care s-a interesat foarte mult de acest risc legat de durabilitatea industriei europene a aeronavelor de luptă. Ca urmare, ne-am mobilizat pe acest uh, subiect, am realizat timp de un an un studiu și în 2011 am uh, elaborat uh, un document de poziție care va fost distribuit în dosarul de pregătire al acestei reuniuni. Academia a organizat un forum uh, pe acest subiect care a avut loc în mai 2013, forum care ne-a confirmat îngrijorările, dar care în același timp a permis identificarea unor soluții și unor propuneri. Aș mai adăuga, ca să se înțeleagă lucrurile foarte bine, că acest subiect acoperă aeronavele de luptă cu pilot la bord și la distanță. Despre ce este vorba? Toate conflictele recente, absolut toate, fără nicio excepție, ne arată că aviația de luptă performantă este absolut indispensabilă și necesară pentru a dobândi supremația aeriană. Și această supremație aeriană este cea care conduce la uh, victorie. Trei exemple. În criza din Kosovo, utilizarea adecvată a activităților aeriene a permis uh, victoria, iar trupele de la Sol au putut să intre pe teritoriu fără să fie angajate în luptă. În Libia, în Mali, forțele aeriene și aviația de luptă din, primia, din prima linie au dat dovadă de o capacitate de intrare uh, au, au fost cei care au intrat primii, deci au fost cei care au acționat cel mai rapid, deși existau deja uh, amenințări în teritoriul respectiv. Cu toate acestea, avioanele europene au fost capabile să pătrundă uh, în teritoriul respectiv și să acționeze rapid, ceea ce demonstrează calitățile evidente ale aviației de luptă, reactivitate și capacitatea de a reacționa la o situație care poate să se afle la o distanță lungă, deci distanță lungă, capacitate de intervenție uh, pe o distanță lungă, um, neutralizarea adversarului. Vă dau un exemplu. În uh, operațiunile din Mali, prima intervenție a, a avut loc uh, cu nou, a avut loc de-a lungul al 9 ore și 45 de minute de zbor cu 6 alimentări în aer. Uh, de asemenea, forțele aeriene au dat dovadă de un control al situației, de o capacitate de a limita uh, în cea mai mare parte pagubele, o flexibilitate a aeronavelor și, bineînțeles, reversibilitate, adică capacitatea de a te întoarce atunci când este necesar. Această um, aviație de luptă este, are așadar uh, o acțiune fulgerătoare și precisă. Europa dispune așadar de aceste capacități. Europa are șansa de a face parte din puținele națiuni care au capacitatea de a concepe, de a dezvolta și de a produce aeronave de luptă, ceea ce presupune o tehnologie de cel mai înalt nivel. În prezent, a produs, cu rezultatele pe care vi le-am uh, prezentat, trei uh, aeronave de luptă, Eurofighter, Gripen și Rafale, trei aeronave care și-au dovedit eficacitatea. De asemenea, Europa are o capacitate independentă în acest sens, independentă de orice altă națiune externă Europei. Iată un atu strategic și politic considerabil. Însă, din păcate, acest atu esențial pe care avem șansa să-l avem, și asta pentru că s-au luat deciziile potrivite la momentul potrivit, e bine, suntem pe cale de a renunța la el din cauza lipsei de decizii pentru următoarea generație de aeronave de luptă. Pentru noi, astfel de situație ar fi un adevărat dezastru strategic. Dacă renunțăm la această capacitate, nu o vom mai regăsi niciodată. Care este situația în celelalte state din lume? După cum știți foarte bine, americanii dispun deja de un avion din noua generație, F-22, și de asemenea sunt în curs de a dezvolta, de altfel și cu ajutorul uh, unei părți din bugetul european, a modelului F-35 cu anumite dificultăți, dar care totuși reprezintă și el un model din noua generație. Un lucru însă și mai grav, țările în curs de dezvoltare au înțeles și ele foarte bine aceste provocări și asistăm la uh, încercări uh, foarte agresive de controlare a tehnologiilor și de construcție de noi aeronave de luptă. Și constatăm asta și în Rusia, și în China, și în India, și în Corea de Sud. Și uh, în tot acest timp, uh, Europa nu reacționează și pune sub semnul întrebării durabilitatea industriei sale de luptă. Pentru a intra acum în considerațiile tehnologice și industriale, voi da cuvântul colegilor mei și voi începe cu uh, doctorul George Bridel, care vă va prezenta mai în detaliu situația actuală în lume. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor parlamentari, mă bucur foarte mult să vă pot uh, împărtăși uh, câteva opinii despre situația, După cum uh, puteți să vă dați seama din accentul meu, uh, sunt elvețian, însă mi-am petrecut o mare parte din viața profesională în alte țări. Generalul Brevo v-a explicat deja care este situația în termeni strategici. Iar acum dați-mi voie să revin pe scurt la noua generație de avioane de luptă. Când uh, auzim aceste cuvinte, uh, fighter aircraft, avioane de luptă, ne referim la avioane cu pilot sau fără pilot, în care pilotul este la bord sau în care pilotul controlează de la distanță avionul. Avem uh, tot felul de evoluții care se petrec la nivel internațional, îndeosebi în China. Există două avioane noi. Rusia are T-50 avem uh, și uh, avioane din uh, Turcia, FX, apoi în India. Toate acestea pot fi alimentate în zbor și pot fi desfășurate și în alte zone. Acestea sunt pe cale să apară pe piață și să fie exportate. Acestea sunt realități de care trebuie să ținem cont în Europa. Forumul de la Paris, care a fost menționat deja, ne-a prezentat uh, câteva demonstrații uh, pentru Europa. Bine, nu e ca și cum noi uh, stăm cu brațele încrucișate și nu facem nimic, însă ceea ce am făcut noi până acum este mult prea fragmentat, am avut mult prea multe demersuri paralele, mult prea multe duplicări și nu am avut o abordare unitară care să um, pună în comun capacitățile noastre industriale și nu am dezvoltat activități de lobby în comun. Dați-mi voie să vă spun că în Agenția Europeană de Apărare se fac eforturi Chiar și eu am participat uh, la aceste activități în numele Germaniei. Și uh, aceste activități, în general, uh, sunt de succes, însă ne arată că nu facem tot ce trebuie la nivel european. Documentul nostru de poziție datează din 2011, iar acesta arată clar că există două domenii problematice. Primul se referă la capacitatea de a dezvolta aeronave de luptă, dar și uh, aeronave de transport militar. Există dificultăți în acest sens, uh, după cum uh, știți deja și după cum am observat deja. Apoi, uh, pentru a utiliza tehnologii convenționale, trebuie să le poți uh, stăpâni așa cum trebuie și le poți întreține. Acestea necesită un, uh, un efort. În plus, avem, de exemplu, senzori noi pentru conexiunile de date, pentru crearea de rețele și așa mai departe. Dar nu se întâmplă foarte mult în ceea ce privește aeronavele de luptă sau aeronavele de luptă nu-și dovedesc neapărat utilitatea decât dacă există conectivitate între diferiții actori. Asta înseamnă că nu trebuie să existe rețele doar între avioanele de luptă în aer, ci și cu instalațiile de la sol. Acestea sunt evoluții tehnologice foarte importante. Schimbul de competențe este de asemenea foarte important. Toate acestea ne vor ajuta să ne raționalizăm activitățile. Va trebui să asigurăm bugete mai mari și va trebui să facem apel la experiență pentru a arăta cum putem să cheltuim mai bine banii în Europa și voi reveni la acest aspect puțin mai târziu. Acum însă îi voi da cuvântul colegului meu, David Marshall, care vă va spune mai multe despre baza industrială. Mulțumesc, George. În primul rând, aș dori să mă refer la importanța unei baze industriale în acest domeniu, astfel încât să putem întreprinde uh, efectiv operațiuni și să putem să ne modernizăm echipamentele odată cu trecerea timpului. Poate că știți uh, sau nu faptul că tot mai mult uh, capacitățile militare din toate statele membre folosesc industria pentru uh, diferite mm, măsuri de sprijin pentru echipamentele lor. Aceasta include și sprijinul uh, operațional. Regatul Unit este chiar în fruntea acestor demersuri Apoi uh, avem uh, avioane de, de luptă care sunt uh, întreținute de industrie. Acesta furnizează aeronavele gata de zbor pentru forțele aeriene regale și, bineînțeles, oferă și servicii de întreținere necesare. Același lucru este valabil și uh, pentru uh, avionul de luptă principal uh, din dotarea forțelor aeriene din Regatul Unit. În plus, partea operațională este tot mai importantă. Și în acest context trebuie să răspundem cerințelor operaționale urgente. Este vorba de situațiile de război um, efective. Poate că forțele aeriene constată în timpul războiului că aeronavele necesită anumite intervenție și au nevoie de acele upgrade-uri extrem de rapid, din motive evidente. Aceasta necesită uh, o industrie disponibilă imediat care are cunoștințele necesare pentru a efectua update-ul respectiv. Când spun că trebuie să aibă cunoștințele necesare, înseamnă că trebuie să, fi, să pună la dispoziție informațiile de proiectare și informațiile tehnice. Dacă importi avionul dintr-o altă țară, acele informații nu sunt disponibile și ți se va spune că nu poți să ai acces la acele informații sau uh, poate că nu ai acel upgrade de care ai nevoie chiar când ai nevoie. Așadar, avem nevoie de uh, capabilități uh, autohtone uh, pentru a face acest lucru și acesta este un factor cheie în câștigarea luptei. Un exemplu recent uh, legat de această problemă da, este din uh, Germania unde uh, Global Hawks pe care uh, l-au cumpărat uh, a trebuit să a trebuit să fie anulat contractul pentru că nu a obținut de la americani datele necesare pentru a modifica aeronava astfel încât aceasta să fie pregătită pentru luptă, iar costul era pur și simplu prohibitiv, chiar dacă datele, datele erau disponibile. Și asta s-a întâmplat uh, doar în urmă cu câteva luni. Așadar, știm că este o problemă de actualitate și este o problemă majoră în ceea ce privește menținerea bazei noastre și a capabilităților noastre industriale. Un alt aspect uh, al uh, bazei industriale este că acest sector specific industrial este o forță motrice și a fost așa de foarte mulți ani, o forță motrice pentru dezvoltarea de tehnologii avansate și, bineînțeles, um, este, sunt necesar, este necesară și o forță de muncă califi, înalt calificată. Acest lucru este important atât pentru industria propriu-zisă cât și pentru industriile asociate timpul necesar uh, pentru dezvoltarea de noi tehnologii în domeniu este de obicei de 20 de ani de la testările în uh, pe, banc, pe, test, pe bancurile de teste și până la punerea în uh, funcțiune. Acum, noi am luat niște decizii acum 20 de ani care ne-au permis să, să obținem o tehnologie, să o dezvoltăm și să o punem în aplicare. Uh, Apoi există și cerințe de misiune pentru un uh, avion de luptă, iar acestea uh, sunt extrem de importante. Acestea necesită soluțiile cele mai dificile, de cea mai înaltă performanță, iar acest lucru este esențial pentru câștigarea luptei. Consecința este că aceste tehnologii de vârf, de ultimă generație, au venit întotdeauna din partea sectorului. Și vă pot da și câteva exemple ne putem uh, gânda, gândi, de exemplu, la uh, uh lamele, uh, la turbinele uh, din uh, motoare. Și acestea au temperaturi foarte mari, trebuie să atingă temperaturi foarte mari și pot să facă acest lucru datorită sistemului sofisticat de răcire a acelor turbine. Această întreagă tehnologie a fost dezvoltată cu ajutorul armatei, atât în Statele Unite cât și în Europa. Apoi, uh, fly-by-wire este o altă tehnologie esențială care a provenit uh, din sectorul militar și care este acum implementată și în uh, sectorul de aviație civilă. Nu este o exagerare să spunem că avem un Airbus de succes pentru că am, am obținut această tehnologie pornind de la programele militare și suntem uh, ferm convinși că acest proces va continua. Și chiar și acum uh, începem uh, să vedem posibile avioane de luptă în sectorul comercial care vor depinde de evoluțiile probabile din sectorul militar și noi tocmai asta susținem. Vorbim, de exemplu, despre avioanele electrice. Este vorba despre foarte multă tehnologie de electrice electrică și electronică. Toate acestea sunt uh, deosebit de importante uh, pentru avioanele de luptă viitoare, în special uh, cele fără pilot, iar Airbus a anunțat recent că aceasta ar putea fi o soluție posibilă viitoare pentru avioanele comerciale. Deci dacă nu facem acest lucru, nu vom avea posibilități de dezvoltare nici în sectorul comercial și cu atât mai puțin în sectorul aviației militare. Bineînțeles, toate acestea aceste evoluții au creat o forță de muncă înalt calificată. În uh, cifre, numărul de angajați uh, în această industrie este foarte mare nu putem uh, să susținem și nu vom susține aceste locuri de muncă dacă programele vor dispărea. Vom pierde pur și simplu această capacitate. Trebuie să ne gândim ca la o scară rulantă, de exemplu. Scara rulantă merge non-stop. Te urci pe ea și ea uh, merge la nesfârșit. Poți să cobori când vrei, dar iar tu dacă cobori, oricum scara rulantă merge în continuare. Uh, sigur că tu nu vei mai fi în aceeași poziție ca atunci când ai rămâne pe scara rulantă. Deci există această scară rulantă a tehnologiei pe care trebuie să ne menținem. Acum uh, aș dori să îi dau cuvântul din nou lui George Bridel, care va vorbi despre uh, ce ne așteaptă în continuare. Wir haben seinerzeit äh, vier Grundsätze dargestellt zur Sicherung der europäischen. Mulțumesc, äh, David. Am stabilit patru cerințe pentru a ne asigura că industria uh, europeană de avioane de luptă supraviețuiește. Aceste cerințe, aceste condiții sunt esențiale și pot fi folosite. Acțiunile pot, uh, se pot baza pe aceste patru capitole. Uh, dacă dorim să păstrăm aceste capacități de producție, atunci ele trebuie să se bazeze pe programe concrete de dezvoltare, în special în ce privește cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii, cu experiența pe care o avem în ce privește dezvoltarea și producția. Acesta ar fi un lucru. În al doilea rând, s-a spus deja și foarte clar că avem trei avioane de luptă în procesul de dezvoltare astăzi și este clar că vedem uh, care sunt argumentele raționale pentru această uh, Păstrarea capacității integrale nu este un lucru care se rezolvă doar la nivel național, la nivelul statelor membre. Niciun guvern european nu ar fi în stare să dezvolte un avion de luptă de unul singur. Pentru că investiția este mult prea costisitoare și baza industrială existentă este mult prea mică. Trebuie să lucrăm în cadrul european ca să realizăm asta. De asemenea, e o idee general acceptată că atât în Statele Unite și aici și în toate țările industrializate, că pentru a păstra această capabilitate trebuie să gândim programe care să se întindă pe 30 de ani. Dar, sigur, capacitățile de industriale pot dispărea în timp. Deci, folosind niște uh, proiecte demonstrative, cineva poate cu un nivel mai mic de, mult mai mic de investiții, să păstreze capacitățile, capabilitățile, construind uh, o punte și prin aceste proiecte demonstrative am arătat uh, că putem și că trebuie să abordăm această chestiune la nivel european. Dacă nu uh, avem aceste inițiative, atunci dezvoltarea și producția de avioane de luptă, capabilitățile noastre vor dispărea foarte repede și va fi extrem de dificil peste 10 ani sau mai mult să le refacem, să le recreăm. Putem dezvolta planuri de acțiune pe această bază, Însă acum aș vrea să dau cuvântul lui Joș Prevo pentru a continua uh, expozeul. Da, pentru a încheia expozeul nostru, trebuie să spun că analiza făcută de Academia Aerului și Spațiului și ale cărei principale elemente au fost prezentate de colegi și de mine însumi, uh, veți vedea că la sfârșitul acestei uh, prezentări facem uh, unele propuneri pentru a evita dezastrul care ar fi reprezentat de pierderea acestor capacități în Europa. Și uh, aș vrea să mă refer la primele două propuneri. Aș începe cu faptul că, evident, uh, știm că trebuie să începem prin a exprima niște nevoi operaționale comune. Și vă semnalez de altfel că nu trebuie să, însă să așteptăm să stabilim nevoile pentru a începe activitățile tehnologice. Trebuie să facem lucrurile în paralel. Așadar, ne trebuie uh, să stabilim nevoile operaționale comune. Odată spus asta, uh, trebuie admis că e greu de obținut așa ceva. În vechea generație de avioane, uh, la acestea discuțiile au fost foarte dificile și, sigur, până la urmă au, ajuns la un rezultat, dar au fost foarte dificile. Și știm că pentru următoarea generație Eh, ținând cont de complexitatea operațiunilor aeriene, discuțiile vor fi cel puțin la fel de dificile. Și în forumul nostru au apărut idei interesante, în special una eh, conform căreia, înainte de a avea o discuție în legătură cu nevoile operaționale comune, trebuie să avem o discuție în legătură cu o viziune comună eh, a perspectivelor de viitor. Deci trebuie să vedem care va fi situația militară și operațională în următorii 20-30 de ani și numai după aceea vom putea stabili o nevoie operațională comună. Cred că este o misiune foarte frumoasă pentru Agenția Europeană de Apărare. Uh, dacă țările membre ale Uniunii Europene le cer, responsabili Agenției Europene de Apărare ar putea aduna la aceeași masă reprezentanții diferitelor țări și ar putea încerca să atingă o viziune pentru viitor comună, o viziune comună a viitorului. Al doilea punct, Agenția Europeană de Apărare a făcut un studiu cu toate industriile europene implicate în, în domeniul apărării, care se uh, numește Viitorul Sistem pentru Europa. un studiu absolut remarcabil și care propune niște soluții foarte practice pentru a ajunge la o foaie de parcurs spre un program pentru avioane de luptă. Și unul dintre primele elemente ale acestei foi de parcurs este nevoia de a salva tehnologia europeană, capacitatea tehnologică europeană, care riscă să fie pierdută dacă nu facem nimic. În special tehnologiile din industria electronică. Deci se știe foarte bine că există nevoie de activități tehnologice și acestea nici nu sunt foarte scumpe. Costă poate câteva zeci de milioane de euro, deci nu costă în niciun caz miliarde, dar aceste capacități pe care riscăm să le pierdem ar putea fi păstrate prin intermediul unor programe de modernizare care să eh, intereseze în același timp pe profesioniștii din domeniu care vor să-și upgradeze tot timpul materialul, dar ar permite și eh, păstrarea capacității industriei. Acum voi da cuvântul colegului meu, George Bridel, pentru a continua pe cealaltă cinci puncte și apoi eh, David Marshall începe George. Așadar, mulțumesc! Dați-mi voie să comentez în legătură cu cooperarea industrială și organizațiile industriale. Nu este treaba noastră să dezvoltăm politici industriale. Noi putem doar stabili faptele și putem arăta care vor fi consecințele acelor fapte și acelor situații uh, reale, dar nu putem propune o formă de organizare. Apoi, cred că este acceptat de toată lumea faptul că o consolidare a industriei europene în acest domeniu al aviației de luptă este o soluție de a păstra capacitățile noastre industriale și toate proiectele de, demonstrează acest lucru. Această capacitate există, se pot face multe economii și în lumina acestor fapte, trebuie să abandonăm cooperarea clasică și să căutăm noi forme de organizare a industriei. De exemplu, ar fi posibil să avem o structură industrială integrată pentru fiecare proiect sau demonstrație sau să avem o companie europeană integrată pentru avioane de luptă. Asta este doar o parte din oportunitățile care există și pe care vrem să vi le prezentăm. Experiența arată că orice încercare de consolidare industrială va da greș dacă se bazează doar pe un proiect demonstrativ. Nu putem să ne așteptăm uh, ca industria să uh, susțină uh, ceva ce nu are niciun fel de perspective de viitor. Deci trebuie să tragem concluzia că avem nevoie de, un, uh, de o abordare nouă pentru această politică de apărare. Nu putem avea proiecte inutile. Asta era tot ceea ce doream să spun și vreau să dau acum cuvântul lui David Marshall. Mulțumesc din nou, George. Uh, tot uh, pentru a încheia și după aceea poate și general Brever mai, va mai dori să mai spună ceva. A existat uh, o istorie îndelungată uh, a programelor multinaționale în sectorul apărării și să fim sinceri, nu toate au avut cea mai bună publicitate. Pentru că nu e ușor să satisfaci pe toată lumea, să creezi un astfel de program și ca să-l faci să funcționeze, trebuie să faci compromisuri, să accepti compromisuri. Dar știm că putem să le facem să funcționeze astfel de programe și în sectorul comercial, sigur că avem întreprinderea cea mai de succes pe care am văzut-o în Europa, și anume Airbus. Deci acolo s-a văzut ce se poate face prin colaborare în, de-a lungul timpului. Și poate că ar trebui să începem cu un număr limitat de țări care sunt pregătite să participe și, evident, să rămânem deschiși și dornici să primim și pe alții, să implicăm și pe alții, atâta vreme cât implicarea lor nu reduce în niciun fel competitivitatea unui produs, pentru că altfel, sigur, își va reduce valoarea. Dar poate primul lucru care trebuie să se întâmple și pentru a încuraja o astfel de creație este o declarație de voință politică. O declarație că Europa dorește un astfel de proiect, pentru că apoi putem să creăm, de exemplu, un program operațional demonstrativ. Această tehnologie eh, trebuie arătată, trebuie să se facă demonstrații, trebuie să se arate că ea exist, este eh, potrivită și viabilă și poate fi utilizată. Eh, există multe lucruri care trebuie realizate din punct de vedere tehnologic și ale căror beneficii ar fi mult mai uh, generale, mult mai largi. Așadar, avem nevoie de un plan de investiții pe termen lung și cuprinzător. Nu înseamnă că țările trebuie să aloce fonduri astăzi, dar trebuie să știm uh, unde, unde mergem. Și această, această voință, acest tip de voință a creat succesul Airbus – și avem nevoie de această voință pentru a crea o industrie aviatică europeană de succes, o industrie a aviației de luptă. Și avem nevoie foarte mult de Europa în acest, din acest punct de vedere. Mulțumesc, doar un minut. Vreau să trag concluziile înainte de a uh, începe dezbaterile și întrebările și răspunsurile. Aș vrea doar să menționez, ați înțeles foarte bine din intervențiile mele, dar și din cele ale colegilor mei, că în Europa avem realmente o, o industrie de aviație remarcabilă și o forță de aviație de militară europeană absolut remarcabilă și foarte eficace. Și ați înțeles foarte bine că suntem într-o situație în care prea puține lucruri se fac și riscăm ca aceasta să dispară. Noi înșine facem o serie de propuneri pe care tocmai vi le-am detaliat Pot exista și alte propuneri, dar dincolo de toate acestea, mm, e foarte clar că lucrul cel mai important e voința politică. Așadar, ce am dorit noi să vedem că se întâmplă ar fi că, motivați de acest subiect, uh, decidenții europeni, șefii de state, de guverne, uh, abordează acest subiect cu două tipuri de acțiuni. Un prim tip de acțiune, uh, să acționeze în să stimuleze Agenția Europeană de Apărare, pentru că agenția nu poate acționa decât dacă îi se cer anumite lucruri foarte clar din partea unor țări membre. Și să ceară, ceară agenției să se ocupe de cercetări privind perspectiva și nevoile comune pentru viitor și, de altă parte, să stabilească un fir roșu conducător în ce privește începutul uh, activităților tehnologice, care nu costă foarte mult și după aceea acestea se transformă într-un program întreg. Deci asta ar fi prima acțiune care să traducă voința politică a popoarelor și în al doilea rând să există o acțiune sub o formă sau alta uh, la Consiliul din decembrie 2013 unde uh, dorim să participăm cât mai mult la această conștientizare a problemei care să se traducă într-o exprimare a voinței politice. Iată, domnule președinte, am încheiat și suntem nerăbdători să răspundem la întrebările colegilor noastre parlamentari. Euh, Mulțumesc foarte mult. Cred că prezentarea dumneavoastră a fost deosebit de clară, a avut un caracter pedagogic și uh, o tonalitate puternic politică prin uh, aspectele pe care le-ați ridicat. Cred că a fost foarte important pentru noi să subliniem paradoxul pe care îl trăim astăzi. Am notat uh, nuanța negativă și pesimistă a introducerii dumneavoastră când ați vorbit despre posibilitatea de a pierde capacitățile pe care le are Europa în prezent. E bine, este adevărat că atunci când vedem ce situație avem astăzi, poate că excesul celor trei programe care există și care sunt dezvoltate de către cele trei um, care sunt dezvoltate în prezent, ei bine, acest exces aduce o concurență, dacă vreți, care nu ne permite să vedem uh, riscul Uh, de dispariție pe viitor și ați avut dreptate să ne dați o perspectivă pe termen mai lung pentru a înțelege care sunt provocările pe care le avem în față în materie de dezvoltare, de cercetare și de implementare activă a acestor aeronave. Ca urmare, trebuie să ne uităm la următorii 20-30 de ani, deci la mai multe decenii, o perspectivă care trebuie să ne îngrijoreze încă de pe acum în Europa. Ca urmare, cred că a fost foarte util să reamintim toate aceste aspecte. De asemenea, pentru mine a fost uh, interesant și plăcut să aud că, încă o dată, într-un domeniu cu caracter industrial, într-un domeniu al capacităților, uh, Totul depinde de cadrul strategic pe care îl definim în prealabil. Ca urmare, în Europa nu putem să ignorăm necesitatea acestei dezbateri cu privire la ceea ce ne dorim în materie de politică a apărării. dacă decidem uh, să ne echipăm cu anumite capacități, fără însă a ne gândi la ce le vom folosi în următorii 20-30 de ani, bine, uh, nu prea are sens. Ca urmare, o dezbatere strategică prealabilă este foarte importantă, este esențială pentru a pregăti aceste decizii în materie de capacități. Este o evidență, cred, ceva evident, uh, dar din păcate această părere nu este împărtășită de toți. Unii cred că va fi suficient să anunțăm niște viitoare capacități comune pentru a structura cu adevărat viitorul industriei de apărare, dar eu cred că trebuie să avem o abordare mai strategică decât atât. Din acest punct de vedere am înțeles bine care sunt așteptările pe care le aveți și care sunt similare cu ale noastre până acum, deși nu cred că Consiliul va putea încă din luna decembrie să ia niște decizii cu caracter atât de structural, dar putem să sperăm că va fi punctul de plecare pentru un proces care va conduce la un moment dat, cât mai rapid sperăm noi, la acest gen de decizii. Am o întrebare însă foarte concretă care se referă la anunțul cu privire la mm, aeronavele fără pilot. EADS, uh, Fine Mecanica și DASO au uh, anunțat că sunt gata să lucreze la un astfel de uh, aparat european. Și vă întreb, Și uh, vă întreb dacă acest tip de anunț, de comunicare, uh, sau de proiect poate să prefigureze aspecte legate de viitorul aeronavelor de luptă uh, fără pilot. Iată întrebarea mea. Avem mai mulți colegi uh, care doresc să ia cuvântul. În primul rând, domnul Pașcu. Well, thank you very much. I am uh, very glad to see you here. Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult uh, să vă văd aici uh, după forumul de la Paris. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la forum, o manifestare foarte importantă pentru mine. Și în al doilea rând aș dori să vă felicit pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o, care a fost foarte necesară pentru a înțelege clar care ne sunt prioritățile. Și voi începe prin a spune că factorul care probabil este cel mai important pentru construirea nevoilor noastre pe viitor este cel al misiunilor de securitate și apărare. Și apoi trebuie să mai luăm în calcul și capacitățile generale ale Europei de a se apăra. Când uh, începem să ne gândim la exporturile de aeronave, ei bine, vedem clar că ele trebuie să um, răspundă la niște cerințe foarte stricte. Dar cred că misiunile Uh, din cadrul politicii europene de securitate și apărare sunt foarte importante și nimeni nu poate să-și imagineze că Europa este în siguranță pentru toată lumea, că, pentru, toat, pentru totdeauna, îmi cer scuze, că la un moment dat se va atinge un nivel dincolo de care nu se va mai putea întâmpla nimic. Nu. În orice caz, identificăm două tendințe foarte vizibile. Una se referă la industrie și la domeniile industriale care se suprapun între ele, pentru că știți că avem aici o tendință în favoarea multirolurilor, rolurilor multiple. Și mm, avem aici aeronave capabile să pătrundă în spații Uh, cu apărare înaltă sau cu apărare mai uh, mică, dar cred că această multicapacitate trebuie să continue. În orice caz, uh, observăm așadar pe de o parte această tendință, iar pe de altă parte cealaltă tendință pentru a supraveghea, pentru a supraviețui, în scuze, industria europeană trebuie să-și găsească um, locul și în uh, domeniul civil. Cercetarea și dezvoltarea este un domeniu esențial și știți uh, care este situația fondurilor aici. Și trebuie să creăm aici o nișă și pentru apărare. Și vorbim despre o piață unică. Și când ne uităm spre cer, vedem cerul unic european. Și atunci trebuie să integrăm aici dronele, să integrăm uh, aeronavele militare. Așadar, aș identifica această a doua tendință în care partea civilă și partea militară sunt din ce în ce mai colerate și trebuie să vedem cum putem asocia partea militară în uh, nevoile civile care sunt uh, mult mai largi. Și voi încheia prin a vă spune că am înțeles, domnule Marshall, când ne-ați spus că avem nevoie de flexibilitate industrială pentru a răspunde nevoilor imediate de aici, însă trebuie să vedem dacă industria știe să răspundă, pentru că nu e suficient să-i cerem industriei să producă anumite lucruri. Avem nevoie de o industrie care să fie adecvată uh, Uh, cu acest context și care să știe să producă ceea ce este necesar. Câteva cuvinte și despre Consiliul din decembrie. Ultimul Consiliu care s-a ocupat de aceste aspecte a avut loc în 2008, la începutul crizei. Între timp s-au întâmplat foarte multe și nu neapărat numai lucruri pozitive, ci din potrivă. S-a constatat, aș spune, o degradare în multe domenii ale apărării europene. Ca urmare, poate că avem prea multe așteptări de la acest Consiliu. Ar trebui să ne asigurăm că acest Consiliu va lua decizii care permit să deschidă noi drumuri, drumuri care vor fi continuate și care vor putea fi monitorizate în același timp în permanență de către Consiliu. Și cu privire la acest Consiliu aș spune că există două mijloace importante. În primul rând, un fel de moratoriu prin care țările să se angajeze să nu mai reducă bugetele de apărare. Și în al doilea rând, o idee care mi-a venit ascultându-vă astăzi, poate că avem nevoie și de o declarație politică care să vorbească despre ce își dorește Europa, pentru că dacă spunem că Europa își dorește să fie un actor internațional major. Pentru a fi un actor internațional major astăzi, trebuie să știi să-ți uh, conservi, să-ți protejezi uh, supremația tehnologică, lucru pe care l-am avut și pe care suntem în curs de a-l pierde. Ei bine, dacă vrem să avem această supremație tehnologică, atunci trebuie să avem o industrie aeriană, civilă și militară și civilă și militară uh, performantă. Toate aceste aspecte ar trebui să se regăsească așadar într-o declarație mm, politică generală pe care Consiliul să o facă. Și odată ce Consiliul va formula aceste orientări strategice, va spune clar ce îl interesează și va cere clar statelor membre să facă aceste lucruri, atunci se poate trece la uh, un moratoriu prin care statele membre să nu mai reducă bugetele de apărare. Uh, Așa a făcut și NATO, a încercat să păstreze acei 2% din PIB. Deci cred că este foarte important să acționăm așa. Sunt conștient că ați dorit să ne transmiteți aspectele sensibile și problemele cu care se confruntă industria dumneavoastră și cu siguranță că vom avea ocazia să colaborăm în continuare pentru a obține deciziile potrivite sau cel puțin o parte din ele în Consiliul din decembrie. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnul Zenker. Da, mulțumesc. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru că ați uh, pus acest subiect pe ordinea de zi a subcomisiei noastre. Cred că am putea lansa cu, cu această ocazie o, de, deci- o, de, o dezbatere mult mai largă, care ar putea fi destul de controversată, însă aceste probleme trebuie să capete o prioritate și mai mare. Este singurul mod în care vom putea să extragem concluziile potrivite și să avem o abordare rațională. Am fost implicat în dezvoltarea aeronavelor de luptă în propria mea țară și am făcut asta mulți ani și înțeleg foarte bine problemele despre care au vorbit cei trei experți. Toți miniștrii de apărare din diferitele state membre trebuie să se confrunte cam cu aceleași probleme. Fiecare țară trebuie să mm, trateze cu toată seriozitatea apartenența la NATO și Polonia este una din aceste țări. Uh, La noi bugetul pentru apărare nu este în scădere, avem procentul fix de 2% și o parte din acest 2% din PIB uh, este alocat uh, chiar modernizării aeronavelor cu ajutorul tehnologiilor occidentale. Ei bine, este clar că conflictele încep să fie rezolvate din ce în ce mai mult în aer. Ca urmare, avem nevoie aici de uh, capacitatea de a domina pentru a deveni lider. Tehnologia este esențială, ea devine din ce în ce mai complicată și mai costisitoare. Și știm cât costă o aeronavă de luptă. Trebuie să punem uh, mai mult accent pe vehiculele aeriene fără pilot, cum sunt dronele. Și asta și acesta este un subiect uh, într-adevăr foarte delicat pentru că Sigur, aceste vehicule mm, fără pilot uh, fac uh, și victime și domnul președinte Danjean are dreptate când spune că avem în față o întrebare fundamentală. Dacă Uniunea Europeană ar trebui să-și dezvolte propria, propriile sale capacități în utilizarea acestei tehnologii aeriene de luptă? Răspunsurile sunt complexe. Și majoritatea statelor membre care fac parte și din NATO se confruntă cu probleme de securitate, în sensul că își doresc să aibă sisteme și echipamente de luptă care să fie compatibile cu uh, tehnologia NATO și atunci trebuie să ne punem întrebarea, oare Uniunea Europeană trebuie să aibă propria sa capacitate? Și în afara uh, NATO ar trebui să-și dezvolte capacitățile de intervenție? Intervențiile din Mali și din Libia sunt exemple clare. Aceste intervenții sigur că nu ar fi avut niciun succes dacă nu ar fi fost sprijinite de americani. Trebuie să recunoaștem asta și atunci. Ce este de făcut? Sigur că acest lucru aduce elemente noi în discuție și uh, aș ridica și problematica um, aeronavelor de a, de a cincea generație. Oare ar trebui să dezvoltăm astfel de aeronave de luptă de a cincea generație? Știm că chinezii, americanii fac deja asta. Mă întreb însă, noi ne permitem să facem asta? Avem fondurile necesare? Nu cred că avem însă altă alternativă. și uh, ar trebui să schimbăm cumva direcția atunci când vorbim despre aeronavele de luptă. Am, uh, uh, însumi, eu însumi am urcat la, la bordul tuturor acestor aeronave F-16, Gripen, Eurofighter și acestea uh, conțină și platforme de transport pentru uh, tehnologiile militare, pentru echipamentele militare și cred că ar trebui să acordăm atenție și acestei, uh, acestui domeniu. În concluzie, aș spune că problematica este una complexă și costisitoare, pentru că vorbim despre programe care implică milioane de euro. Însă, aceste programe permit uh, luarea deciziilor politice. Și cred că este adevărat, trebuie să uh, ne punem această întrebare. Avem nevoie de aceste capacități și eu cred că răspunsul este da. Președintele, îmi permit uh, și eu doar câteva cuvinte care se referă la uh, relațiile cu uh, americanii și contribuția americanilor în intervențiile aeriene din Libia și Mali. Aș vrea să vă spun că, într-adevăr, contribuția aeriană este una decisivă și va rămâne așa. Capacitatea de primă intervenție pe care au prezentat-o vorbitorii noștri, e bine, această capacitate de primă intervenție într-un teatru de luptă există într-un mod autonom pentru uh, europeni. Și vă reamintesc că avioanele franceze, Rafale, care au... Uh, intervenit în spațiul aerian Gazi în luna uh, martie, au făcut asta fără niciun fel de contribuție externă. Întâi au atacat instalațiile aeriene libiene uh, și n-au avut nevoie de ajutor și n-au avut nevoie de ajutor nici în ceea ce privește alimentarea. Ca urmare, europenii, în cazul nostru francezii, ei bine, europenii dispun de această capacitate de primă intervenție, deci de a intra primii într-un teatru de luptă, fără să aibă neapărat în această intervenție inițială nevoie de sprijinul americanilor, sprijin care a venit sigur după, în ceea ce privește uh, alimentarea, etc. Mulțumesc, domnul Duff. Gândindu-mă la ceea ce a spus domnul Pașcu, nu știu dacă este realist uh, să ne așteptăm ca statele membre să înceteze să-și mai reducă cheltuielile de apărare, având în vedere situația actuală. Probabil că vor afirma acest lucru, dar nu-l vor face, dacă mă înțelegeți. Cred că ceea ce trebuie să facem este să dovedim că eficiența costurilor și economiile de scară, precum și tehnologiile performante îmbunătățite, pot fi obținute printr-o punere în comun a eforturilor. Acum Uh, la Consiliul din decembrie, industria ar trebui să prezinte un proiect uh, sustenabil pentru noua generație de aeronave de luptă și să dovedească că Agenția Europeană de Apărare este insuficient, insuficient utilizată. Este un instrument care ar trebui să fie exploatat mai mult. Iată, din punctul meu de vedere, o abordare mai fructuoasă și cred că industria este capabilă să obțină este capabilă să, să, să-și facă această um, promovare și să ajungă la urechea președinților și ministrilor europeni. Sunt de acord că nu trebuie să așteptăm foarte multe de la acest Consiliu European din decembrie în ceea ce privește o strategie de ansamblu, însă Trebuie luate decizii cu privire la achizițiile în domeniul militar și cu privire la o utilizare mai intensă a Agenției Europene de Apărare. Eu cred că aceștia ar fi niște pași uh, înainte necesari. Acum, cu privire la negocierile comerciale dintre Uniunea Europeană și SUA, care tocmai au fost lansate. V-aș întreba, stimați experți, dacă sunteți de acord cu includerea achizițiilor din domeniul apărării în aceste negocieri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Andrew, pentru intervenția ta pe acest subiect, uh, unde, într-adevăr, noi nu suntem uh, de acord în cadrul acestei, uh, acestei instituții. Un subiect foarte important. Vă las cuvântul pentru a răspunde la diferitele întrebări. Euh, Doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și pentru întrebările constructive și foarte interesante. Voi încerca, în ceea ce mă privește, să clarific anumite aspecte care țin de competența mea, după care le voi da cuvântul colegilor mei care vor clarifica alte aspecte care țin de competența lor. În primul rând, domnul președinte a pus o întrebare legată de anunțul referitor la drone, la dronele de observație, de recunoaștere, care a fost făcut la salonul de la Bourget. Aș vrea să fac o primă observație și să vă spun că acest subiect al dronelor de observație și de recunoaștere mobilizează pe toată lumea. Toată lumea vorbește despre acest subiect. Toată lumea se simte în stare să facă ceva, să producă ceva, dar nu avansează nimic în Europa, deși pe partea americană lucrurile avansează mult mai mult. Vă spun acest lucru pentru că este o problemă diferită de cea a avioanelor de luptă și a dronelor de luptă despre care nu se vorbește foarte mult. De aceea noi avem o acțiune pentru a încerca să progresăm. Este un subiect un pic diferit, dar aș vrea să fac și o a doua observație. În schimb, modul în care este abordată problema în acest anunț este demonstrează ceea ce ar trebui să facem în domeniul avioanelor de luptă. Avem trei națiuni care încearcă Uh, să, să facă ceva împreună cu uh, industria. Încearcă să creeze un program uh, în jurul căruia se vor articula și alte aspecte ulterior. Deci există una, două, trei națiuni, poate chiar mai multe, care se implică foarte puternic, care desemnează un contractant unic, puternic, uh, pentru a progresa ulterior în acest program. Vă spuneam că acest uh, domeniu al dronelor, uh, care este cât de cât diferit de cel al avioanelor de luptă, există niște tentative de instituire a unui dispozitiv care, să sperăm, va fi eficient. În ceea ce privește intervenția domnului Pașcu, pentru care îi mulțumesc, dumnealui uh, semnala importanța pentru Europa ca Europa să se apere ea însăși. Este evident un subiect deosebit de important pentru dumneavoastră parlamentari care reprezentați popoarele europene și care trebuie să fie apărate. Trebuie să remarc un lucru. fie că uh, Europa a lucrat uh, singură sau împreună cu NATO, s-a implicat uh, în misiuni externe cu materiale eficiente. Avioanele pe care le proiectăm și care s-au dovedit eficiente sunt practic aceleași care asigură securitatea noastră. Sunt aceleași avioane cu aceeași eficacitate, cu aceleași sisteme și cu aceleași uh, armamente la bord. Uh, Trebuie să fim însă conștienți că securitatea Europei nu începe la frontierele sale, din potrivă, merge dincolo de frontiere. Și faptul că suntem uh, activi în regiunea de vecinătate a Europei este foarte important uh, pentru noi. Tot ce ține de Mediterana este în grădina Europei, cu unele amenințări mai mult sau mai puțin evidente. O dovadă a faptului că amenințarea se apropie este că în uh, misiuni precum Libia sau uh, Mali, avioanele de luptă au decolat din Europa pentru a se duce în misiuni de război. Deci amenințarea se apropie tot mai mult. Și în acest sens, uh, domnule Pașcu, avem acest rol de apărare al Europei. Apoi au existat observații legate de exporturi cred că sunteți cu toții conștienți că exporturile reprezintă un uh, aspect foarte important în materie de relații internaționale, în ceea ce privește relațiile strategice și poziția la nivel mondial. Însă pentru a exporta trebuie să ai ce să exporți. Noi nu avem nimic de exportat pentru că am cumpărat din exterior și practic ne pierdem această influență la nivel uh, mondial, lucru care ar fi uh, catastrofal. Apoi s-a semnalat importanța capacităților multirol este fundamentală. În Libia, în Mali, avioanele care au intervenit, uh, Rafal, dar și alte avioane, aveau aceste capabilități multirol. Puteau să facă uh, superioritate aeriană în cadrul aceleiași misiuni, atac la sol, atac în profunzime, recunoaștere uh, și așa mai departe. Așadar, uh, aveau mai multe funcții în cadrul aceleiași misiuni. Este un lucru foarte important uh, pentru direcția noastră viitoare în programul viitor european. Apoi, uh, legătura cu industria civilă, care a fost menționată și de domnul Marshall. Se vorbea și despre piața unică, cerul unic și despre eforturile împreună cu industria. Da, este evident că există legături foarte importante uh, și poate că domnul Marshall va reveni asupra acestei chestiuni. Este un lucru foarte important uh, care va asigura eficacitatea industriei civile. S-a menționat uh, și uh, importanța dronelor de luptă sau dronelor de observații în spațiul aerian civil. Este un subiect foarte dificil și care de altfel a dus la eșecul programului Euroc în Germania. Deci există o legătură între activitățile militare și activitățile civile. În ceea ce privește întrebările, nu voi răspunde eu la toate, îi voi lăsa și pe colegii mei, dar oricum uh, vă mulțumesc pentru ele. Referitor la ce spunea domnul Zemke, dumnealui uh, spunea că țara sa, Polonia, este deosebit de interesată de aceste subiecte. Această problemă a industriei aviației de luptă nu vizează doar uh, cele șase, șase țări, ci toate țările europene. Există numeroase probleme legate de această industrie a avioanelor de luptă. Există tehnologii multiple. Deci toate statele europene care sunt voluntare nu trebuie să se teamă să se alăture unor programe majore, prin subcontractare, de exemplu, sau și mai bine prin cercetare tehnologică pentru că programele de cercetare tehnologică nu sunt neapărat costisitoare, dar sunt foarte importante pentru viitor. Așadar, aceste țări pot să se voluntarieze în domenii de nișă în care au competență. Apoi, referitor la NATO. Dacă Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze propriile capacități. Și se vorbea și despre faptul că există o securitate comună asigurată de NATO. securitate comună și insist asupra termenului comun. NATO nu trebuie să fie considerată uh, o asigurare sau o umbrelă. NATO este o adunare de națiuni, iar forța NATO reprezintă suma forțelor națiunilor componente. Vă reamintesc că SUA a anunțat uh, uh recent uh, că uh, nu mai vrea să cheltuiască 50% având în, pentru NATO, având în vedere reorientarea lor strategică către Asia. Așadar, aceste 50% trebuie să fie asigurate în mod eficient de către țările europene. Vă reamintesc de altfel că atunci uh, când uh, eram uh, responsabil de coordonarea forțelor armate aeriene, am aflat cum că Statele Unite vor să se retragă și să nu participe la operațiunile derulate de statele europene. Și lumea îmi spunea că nu se va întâmpla asta. Ei bine, s-a întâmplat de două ori și în Libia și în Mali. Uh, Uh, în uh, Libia, de exemplu, au uh, început, au participat la început, după care s-au retras. Sigur că au asigurat un suport important, mai ales în domenii insuficiente în Europa. Dar noi ne-am arătat capacitatea la nivel european, așa cum a semnalat-o și domnul președinte. Mai există și un alt domeniu legat de NATO și de standarde. Nu suntem suficient de conștienți de acest lucru. Faptul că Europa își dezvoltă aviația de luptă și propria tehnologie înseamnă că Europa va fi suficient de puternică pentru a-și defini și pentru a-și impune propriile standarde. Ce se întâmplă în momentul de față? Ei bine, Statele Unite definesc standardele și, bineînțeles, acestea sunt în uh, avantajul industriei Statelor Unite și impun aceste standarde uh, NATO, fără ca nimeni să se opună neapărat și când Statele Unite se implică în operațiuni, ce fac? Impun propriile standarde altora. Deci uh, Europa ar trebui să-și dezvolte propriile standarde pentru a ieși din această situație de dependență. Aș mai uh, răspunde la două chestiuni, după care le voi da cuvântul colegilor mei. Se spunea că Agenția Europeană pentru Apărare nu este utilizată în mod uh, corespunzător. Este adevărat. Uh, Însă, așa cum vă spuneam uh, și mai devreme, această agenție are niște misiuni uh, foarte importante, care ar putea fi precizate mai mult. Sigur, bugetul uh, EDA este insuficient și ar putea să primească mai multe mijloace financiare. Însă principala sa misiune, care nu costă foarte mult, este de a defini o perspectivă comună. Și dumneavoastră, domnule președinte, vorbeați despre această viziune strategică. Deci aceasta este o misiune foarte frumoasă, care chiar ține de rolul Agenției Europene de Apărare și care îi va permite să lucreze pe mai departe. Asta am putea să spunem la summitul din decembrie 2013. Apoi se punea întrebarea dacă suntem uh, de acord uh, cu negocierile legate de achizițiile publice pentru industria de apărare. Nu este competența mea și nu știu, uh, nu-mi dau seama care ar fi avantajele. Există cu siguranță avantaje și dezavantaje și colegii mei poate vor ști să vă răspundă mai, mai în detaliu. Vă dau cuvântul acum. Mulțumesc. Aș vrea doar să mă refer la unul sau două aspecte din intervenția domnului Pașcu. Așa cum ați spus și dumneavoastră, o problemă majoră este legată de modul în care vom integra în Europa uh, cheltuielile pentru uh, cercetare și tehnologie în domeniul comercial uh, și cheltuielile din domeniul militar al apărării. Deocamdată sunt acțiuni separate Uh, cel puțin uh, pentru sectorul comercial, uh, vor fi solicitate fonduri foarte mari. Și au existat discuții cu Comisia în acest sens. Deocamdată nu există o legătură formală între sectorul comercial și sectorul apărării. Nu văd de ce nu ar exista o astfel de legătură. E ca și cum ai avea o companie uh, care are o componentă care se ocupă de partea militară și una care se ocupă de partea comercială și acele două componente nu vorbesc între ele. Sunt sigur că putem să facem o treabă mai bună în acest sens. Și uh, tocmai la asta se referea și domnul Duff vor exista mai puțin bani. Sigur, mie mi-ar plăcea ca toată lumea să aloce acele două procente, dar în realitate nu putem să ne bazăm pe asta. Așadar, va trebui să fim mai eficienți. Este singura alternativă și uh, putem să fim mai eficienți printr-o mai bună integrare a industriei și printr-o mai bună integrare a clientului, a clienților pentru că în momentul de față există o fragmentare care ne costă foarte mult. Deci există cele două uh, părți, industria și clientul, iar acestea sunt elementele pe care trebuie să ne concentrăm. Și da, dacă am putea avea un fel de declarație politică în decembrie, atunci aceasta ar putea să aibă un efect de mobilizare. Senzația mea este că industria uh, spune, putem să facem uh, niște lucruri, dar cum să ne investim banii și cum să ne spunem acționarilor că e bine ce facem dacă, nu, uh, dacă habar nu avem dacă clienții noștri își doresc această viziune, viziune uh, pentru viitor în fine, legat de uh, implicarea Statelor Unite în ceea ce privește partea comercială. Nu cunosc foarte bine discuțiile uh, la nivel comercial, dar, însă ei uh, vorbesc despre o stradă cu două sensuri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu uh, obțin de la tine ceea ce obții tu de la mine, adică să fie uh, o abordare echitabilă. Noi uh, în Regatul Unit spunem level playing fields, condiții echitabile. Numai noi putem să folosim o astfel de sintagmă dar uh, bănuiesc că industria își dorește acest lucru. Însă mi-e teamă că este puțin nerealist. Uh, chiar dacă administrația Statelor Unite ar semna uh, o astfel de înțelegere, Totuși nu s-ar întâmpla așa, pentru că sistemul american nu permite decât un sistem neegal. Deci dacă vrem să fim realiști, trebuie să avem o planificare realistă. Și există un alt motiv pentru care avem nevoie de independență în acest sector. Cine știe ce ne va aduce viitorul, uh, dacă viitorul este lăsat în mâinile altora? Mulțumesc. Aș dori și eu să revin la inițiativa despre care vorbea domnul președinte. Da, poate că ați fi înclinați uh, să spuneți uh, în sfârșit uh, în sfârșit lucrurile se întâmplă și dezvoltarea um, vehiculelor aeriene fără pilot este un exemplu. Este vorba despre o asociere temporară în Europa. De ani de zile spuneam că Europa trebuie să își dezvoltă resursele de care are nevoie pentru a testa aceste vehicule. Și totuși uh, lucrurile nu s-au întâmplat. Putem să vorbim la nesfârșit de cauze, însă este o realitate. În prezent, uh, forțele noastre militare uh, cer scuze, forțele militare din afară cumpără platforme de arme fără pilot, tot mai mult. Nu trebuie să uităm faptul că depindem de tehnologie, de tehnologia din țările furnizoare. Dacă cumpărăm uh, vehiculele din uh, alte țări, și asta ca să revin la ce s-a spus deja. În Statele Unite există restricții uh, legate de tehnologie și, bineînțeles, un exemplu evident este din Germania, unde nu au reușit să cumpere echipamente pentru că uh, responsabilitatea legată de proiectarea sistemului era în 100% în mâinile americanilor, iar americanii nu uh, și-au arătat uh, disponibilitatea de a-și deschide dosarele și de a împărtăși acele informații. cu privire la pilotarea computerizată și la conectivitate. Apoi, uh, dacă cumperi din străinătate în acești termeni, atunci îți pierzi independența. Avem uh, tehnologie pentru avioanele de luptă aici domnul Pașcu vorbea despre aceste lucruri. Avem tehnologie de ultimă generație în acest domeniu. Avem uh, și uh, capabilități uh, multirol. Însă, nu putem să le valorificăm la maxim. De aceea avem nevoie de o strategie integrată, de o politică integrată pentru a le valorifica așa cum trebuie. Am încercat să uh, să îmbunătățim uh, rolurile Agenției Europene pentru Apărare. Am încercat uh, să facem această împărțire pe competențe tehnologice, pe resurse necesare și am încercat uh, să distribuim sarcinile în domeniul aviației militare, dar și în domeniul civil. Și David Marshall s-a referit la acest lucru. Însă mai sunt multe de făcut în acest domeniu. Sigur că avem uh, niște nevoi comune, avem niște inițiative, avem niște declarații din partea producătorilor, din uh, țările care au o industrie a avioanelor de luptă, însă ce avem noi nevoie să facem este să armonizăm toate aceste demersuri astfel încât să ne rezolvăm probleme. Bon, monsieur le Président, Domnule președinte, în concluzie aș vrea doar să spun câteva cuvinte și anume, după ce am uh, discutat foarte mult despre aspectele industriale, operaționale, strategice și politice, aș vrea să mă întorc la un aspect mai pragmatic care a fost invocat uh, în toate întrebările noastre și anume aspectul bugetar, pe care îl cunosc bine, pentru că atunci când eram în armata aerului, Trebuia eu însumi să aleg, să fac alegeri dificile între capacități operaționale și disponibilități bugetare. E adevărat că suntem în criză bugetară în Europa, însă ce aș vrea să spun este că se constată că în criză bugetară țările au tendința să se replieze, să se întoarcă asupra lor înșile. În loc să facă asta, ar trebui să se regrupeze și să coopereze mai bine, pentru că despre asta vorbim de oră, de cooperare nu se poate spune că nu există bani. Nu e adevărat. Există mai puțin bani. Nu e același lucru. Deci asta înseamnă că trebuie să cheltuim mai bine și în mod mai coordonat. De altfel, am evocat uh, mai devreme studiul uh, uh, făcut de industria europeană și care este absolut remarcabil pentru că spune lucruri foarte practice. Spune că va trebui ca perioada 2012-2017 deci deja suntem în întârziere, va trebui să punem accent pe activități de cercetare tehnologică. Asta nu costă prea mult în cele din urmă, pentru că cercetarea tehnologică e, costă câteva zeci de milioane de euro. Și apoi, din 2017-2022, uh, uh, propune să existe demonstratori tehnologici deci nu e vorba doar de avioane, ci de radare, de sisteme de comunicații foarte importante. Acestea sunt programe foarte importante care costă poate câteva sute de milioane de euro. Și apoi, după 2022, când am învățat să colaborăm, să punem la oaltă țările și să facem programe, după aceea putem lansa programe care ar putea reprezenta efectiv mai multe miliarde de euro. Și am putea gândi că până atunci economia europeană își va reveni și în fine voi încheia cu un citat din ultima comunicare a Comisiei pe acest subiect care spune următorul lucru. În ciuda tăierilor bugetare recente, statele membre ale Uni Uniunii Europene cheltuiesc acum mai mult pentru apărare decât China, Rusia și Japonia împreună. Deci totuși există o marjă, <laughs> pentru că dacă știm că uh, China și Rusia dezvoltă avioane de luptă de ultimă generație, cred că și noi am putea să fim în stare să facem asta. Și voi încheia pe acest uh, ton pozitiv, domnule președinte. Mulțumesc, domnule general. Iau notă de faptul că am uh, început pe un ton destul de pesimist și negativ, dar uh, ați încheiat pe o notă de speranță. Mulțumesc colegilor care au participat. Cred că am discutat chestiuni extrem de importante Uh, cred că problema aviației de luptă este destul de simptomatică și evocă uh, situația ansamblului industriei noastre de apărare și ne trimite la concepte care sunt în miezul a ceea ce vrem să facem, adică să promovăm autonomia strategică a Europei, să menținem o bază industrială și tehnologică europeană, chestiuni care vor fi discutate la Consiliu. Nu cred că trebuie să ne așteptăm însă la decizii spectaculoase și definitive, din nefericire, în acest uh, Consiliu, dar dacă acest Consiliu ar putea fi măcar punctul de plecare pentru un proces care la intervalele regulate să ne permită să luăm decizii în această direcție, decizii realmente strategice, cred că asta ar fi realmente un lucru bun. Am putea spera măcar la asta, dar vom vedea dacă putem spera măcar la asta din dezbaterea care va urma. Vă mulțumesc pentru participare și pentru prezentare. Uh, vă rămânem deschiși față de noastră și nu ezitați să ne contactați. E un subiect pe care sper că vom avea ocazie să mai revenim. Vă mulțumesc foarte mult! Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, nous allons euh, poursuivre nos travaux avec un. Doamnelor și noi vom continua uh, discuțiile noastre cu un workshop de, dedicat politicii comune de securitate și apărare. Avem plăcerea de a ura bun venit uh, unui număr de patru personalități cu mari competențe în materie de apărare cu ocazia acestui workshop workshop care se înscrie în perspectiva raportului pe care îl va redacta în acest an colega noastră, uh, doamna Copa, uh, Maria Elenei Copa, uh, privind implementarea politicii comune de securitate și apărare, pe PCSA. Sigur, raportul din acest an va avea o importanță specială pentru că el se înscrie în, în, în eforturile de pregătire a Consiliului European din decembrie, care va, se va ocupa de chestiuni de apărare și evident, chiar dacă o să ne ținem de mandatul nostru inițial legat de implementarea uh, PCSA, sigur dorim prin acest raport anual să deschidem o serie întreagă de noi subiecte de discuție și să facem cunoscută poziția Parlamentului pe chestiunile care vor fi discutate la Consiliul din iarnă. Invitații uh, noștri au avut ocazia prin publicații sau prin conferințe să-și exprime deja opiniile lor uh, asupra ceea ce ar putea și ar trebui să fie acest Consiliu, prioritățile pe care ar trebui să le abordeze și impulsurile pe care ar putea să le dea, există unele activități uh, și există și unele uh, articole care s-au publicat chiar luna aceasta. Mă gândesc la un articol al studiului pentru uh, Institutului de Studii de Securitate Europeană, în special în legătură cu capacitățile militare. Un studiu foarte interesant, sintetic și foarte bine documentat. Avem patru uh, invitați care vor face prezentări și după aceea o să avem o dezbatere. În stânga mea se află Joe Coleman, care reprezintă Institutul Egmont, Ian Teșau, director la Carnegie Institute la Bruxelles, Antonio Misiroli, director al Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene și domnul Marone de la Institutul uh, pentru Afaceri Internaționale de la Roma. Deci, vedeți, uh, personalități bine cunoscute îi propun domnului Coman să înceapă. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult că m-ați uh, invitat. Uh, pentru mine nu e greu de înțeles că există un interes foarte mare pentru acest subiect și la fel sunt și eu nerăbdător să văd rezultatele Consiliului din decembrie cred că, sper că uh, acest Consiliu va da niște orientări clare în legătură cu uh, apărarea europeană și nu doar începește pe CSA-ul așadar, ci începește apărarea europeană. Mi s-a cerut să fac comentarii uh, pe primul pilon, cel referitor la operațiuni. Aici Consiliul deja a Uh, pus câteva întrebări. Mai întâi, cum să creștem uh, eficiența operațiunilor pe CSA? Cum să trimitem trupe la momentul potrivit, rapid, în mod preventiv și cu capacitățile corecte? Și pe acest subiect aș vrea să dezvolt șase elemente. Și primul se referă la operațiuni. Operațiuni, lansarea de operațiuni militare Asta, sunt asta este prerogativa șefilor de stat și de guvern în dialog cu parlamentele naționale, dar cred și cu acest parlament, cu Parlamentul European. Dacă ne uităm la operațiunea pe care le-am lansat până acum în Uniunea Europeană, nu există niciun motiv să fim dezamăgiți. Din potriva, spune. În, de-a lungul carierei mele am avut privilegiul de a fi implicat într-o serie întreagă de operațiuni de management de criză, fie în contextul Națiunilor Unite, fie al NATO sau al Uniunii Europene. Și ce am observat este că fiecare operațiune militară pe care a lansat Uniunea Europeană, de fiecare dată și-a îndeplinit uh, sarcine militare, deci am îndeplinit obiectivele militare. Uh, ceea ce este destul de uh, neobișnuit uh, la scară globală așadar, chiar unic. Așadar avem motive să fim mândri. Sigur, după ce s-a obținut un succes, e foarte ușor să spui da, dar sunt numai operațiuni de scară mică. Și nu au fost probleme atât de mari de securitate, nu au fost niște pericole atât de mari. Vă pot garanta că în faza de planificare, toate, lucrurile, toate lucrurile acestea arată foarte, foarte diferit și nu doar din punct de vedere politic. Dar la nivel politic, întrebarea pe care ar trebui să ne punem în legătură cu operațiunile noastre este am realizat noi prin aceste operațiuni uh, obiectivele noastre politice, obiectivele noastre strategice și aici uh, rezultatul e diferit. Răspunsul e diferit. De ce? Pentru că operațiunile noastre militare nu au fost uh, neapărat inspirate de o strategie europeană de securitate globală cu tot respectul, au fost inspirate mai degrabă de o mentalitate bine intenționată, de uh, uh, om care dorește să ajute, de bun samaritan. Am văzut că putem face ceva și am făcut. Și de asta am avut succes. Deci, cred că prima lecție pe care trebuie să o învățăm este că dacă vrem să creștem eficiența și vizibilitatea operațiunilor PCSA, ar trebui să ne asigurăm că ele fac parte integrantă din strategia globală de securitate a Uniunii Europene. O strategie complementară celei stabilite în 2003. Punctul numărul 2. Să acționăm pentru prevenire. Deja o cerință din 2003. Dar operațiunile din Libia și Mali ne-au arătat din nou că acțiuni, acțiunile preventive și intervențiile urgente sunt uh, printre slăbiciunile structurale ale Uniunii Europene. Uh, soluțiile ad hoc uh, și-au dovedit ineficiența. Avem nevoie de structuri permanente. Sigur, prima este cea mai evidentă. A doua se referă la forțele de rezervă, forțele în stand-by. Și aici vreau să vă spun următorul lucru despre grupurile de luptă. În 2003 am fost atât de entuziaști în legătură cu operațiunea Artemis din Congo și rezultatele rapide pe care le-am obținut acolo. Am uh, creat o forță foarte bine structurată pentru sarcinile pe care le avea de îndeplinit. Și am numit-o grup de luptă, battle group. Am fost atât de entuziaști încât acest concept al grupurilor de luptă a fost introdus chiar și în tratatul constituțional și acum uh, Ideea este că orice criză apare, criza trebuie să se potrivească cu conceptul de grup de lucru. Asta e cam pe dos, în general. Grupul de lucru trebuie să fie adaptat la criză. Grupul de luptă trebuie să fie adaptat la criză. Sigur că grupul de luptă e o, o chestiune extrem de eficiență dacă, eficientă dacă este într-un un grup de alte uh, forțe de rezervă, maritime, uh, forțe speciale de uscat și așa mai departe. Deci, căutăm ceva care să fie între conceptul de grup de luptă al Uniunii Europene și conceptul de NRF al NATO. Mai aproape de conceptul european, nu atât de mare ca uh, cum este conceptul NATO, dar nici prea mic. Putem să ne permitem acest lucru? Cred că da, pentru că o facem deja, uh, facem deja acest lucru, dar nu facem prin uh, împărtășirea sarcinilor, ci prin suprapunere și duplicare și în cele din urmă unde vor fi utilizate acele forțe de rezervă în contextul uh, PCSA sau în contextul NATO? Ei bine, asta va fi dictat de către criza care va apărea. Noi, în Uniunea Europeană, ar trebui să avem așadar un coș de forțe de rezervă cât mai diverse care să poată acționa uh, din prima ca uh, forțe pe teren care să se asigure că uh, îndeplinim toate sarcinile uh, pe care ni le-am propus. Crearea unei astfel de diversități de forțe de rezervă nu poate fi lăsată la latitudinea a una sau două țări. Toate țările vor trebui să participe și asta înseamnă în mod automat că va trebui să existe mai multă corectitudine, mai multă împărtășire a poverii și noi aranjamente financiare în curând. Și acestea sunt uh, cele trei caracteristici principale uh, și, de fapt, sunt și principale critici care sunt aduse grupurilor de luptă. Numărul 3. Abordarea holistă. Într-adevăr, avem o abordare holistă și aceasta merge mai departe decât uh, tratatele tradiționale diplomatice de apărare și pentru dezvoltare. Dacă doriți soluții durabile, dacă doriți un rezultat politic real, trebuie să luați în considerare și aspectele economice. Așadar, care e situația acum? În Uniunea Europeană încercăm să stabilim un cartier general unde toate aceste capacități, toate aceste competențe să fie prezente, astfel încât să nu copiem uh, NATO, practic, nu, nici în formă și nici în conținut. Ne uităm la ceva foarte specific, uh, luăm în considerare și aspectul economic și încercăm să-l uh, facem să se potrivească cu instituțiile existente ale Uniunii Europene și deja multe dintre elementele componente ale acestui cartier general sunt uh, prezente. Și mă, acum ajung la punctul 4, am menționat deja NATO. A venit momentul să înlocuim aranjamentele Berlin Plus pe care le avem între PCSA și NATO cu un nou concept de securitate. Sunt cei 3 D uh, NATO, discriminare, duplicare, și decuplare. Deci uh, nu, să nu avem aceste lucruri. Uh, ar trebui să înlocuim cu trei C-uri. Cooperare, coproprietate și capabilitate. Nu mai este esențial să ai accesul asigurat la capacități de planificare. Asta e un lucru al trecutului. Esențial este să ai un transfer asigurat al, comenzi, al structurilor de comandă și control și al tuturor instrumentelor relevante pentru operațiuni de managementul crizei din partea Uniunii Europene și uh, înspre NATO și dinspre NATO înspre Uniunea Europeană, depinzând de cine se ocupă de managementul crizei uh, și asta va crește eficiența atât pentru NATO cât și pentru Uniunea Europeană. Punctul 5. Planificarea de apărare. Cred că apărarea noastră, planificarea noastră de apărare în toate țările se confruntă cu o schimbare de paradigmă, pentru că caracteristicile managementului de criză se schimbă. Mai întâi, paradigma care spune că orice s-ar întâmpla uh, când lucrurile devin grave, Statele Unite o să ne ajute și o să umple golul strategic, paradigma asta s-a cam terminat. Acum avem în Washington cel mai puternic susținător al PCSA, dar acest uh, susținător puternic uh, se așteaptă ca să venim cu propriile noastre capabilități. În al doilea rând, uh, în mod tradițional în țările noastre, ne-am concentrat pe capacități tactice și militare ignorând un pic capacitățile strategice și de aceea noi în Europa am reușit mai mult de un deceniu să uh, trimitem atât de mulți militari în afara Europei. Deci avem capacitățile tehnice, capabilitățile tehnice. Ce ne lipsește este într-adevăr capacitatea strategică. Și acum operațiunea din Libia și din Mali ne-au arătat foarte, foarte clar că factorul de limitare pentru Uniunea Europeană nu este factorul tehnic, ci uh, elementele strategice. Deci acum, în uh, propriile noastre țări, planificarea de apărare uh, își schimbă prioritățile. Se orientează către prioritățile strategice, dar aici avem o dificultate. Nu se poate rezolva această problemă la nivel național. Deci trebuie să colaborăm și am înțeles că acest lucru a fost menționat uh, Uh, în această comisie. Soluția este uh, punerea în comun a resurselor și a eforturilor. Mă voi opri aici, uh, mă voi opri cu, la punctul 6. Ce aștept de la summitul din decembrie? Foarte pe scurt, mesajul va fi apărarea contează. Apărarea contează. Pentru șefii de stat și de guvern, apărarea este importantă. Pentru Parlament, apărarea este importantă. De asemenea. Și apărarea este importantă nu doar pentru că este un cost, ci și pentru că este o investiție în securitatea noastră. Și am speranța că starea apărării europene va primi niște orientări clare de la acest Consiliu. Trebuie să avem o abordare clară cu niște orientări de politică foarte clare și sunt foarte recunoscător uh, Parlamentului European pentru că uh, pentru tot ce a făcut de-a lungul anilor și pentru atenția pe care a dat-o uh, conceptului apărării. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Teșo. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici și să vorbesc în fața comisiei dumneavoastră. În ceea ce privește PSAC, cred că avem aici un fel de dilemă, în sensul că nu știm ce standarde ar trebui să fie aplicate în termen de evaluare. Când ne uităm la PSAC din punctul de vedere al dificultăților politice interne cu care se confruntă Uniunea Europeană, acea problemă legată de mesajul comun, ei bine, vedem că PSAC, de fapt, se descurcă mai bine decât reputația pe care o are. Funcționează, conduce misiuni și aduce valoare adăugată pentru Uniunea Europeană. Ca urmare, această PSAC trebuie să respecte nevoile strategice pe care le are Uniunea Europeană și pe care le, avea, le va avea în viitor. Însă, din acest punct de vedere, performanțele nu sunt uh, suficiente. Trebuie să vedem așadar ce standarde trebuie create și cum putem uh, să le acordăm un sens uh, uh, suficient pentru Consiliul care se apropie. Eu mă voi concentra pe nevoile strategice și pe performanțele insuficiente ale PSAC. Care sunt aceste nevoi strategice? Ei bine, în realitate și foarte direct, PSAC înseamnă, de fapt, ce facem noi azi eu, ca europeni, iar americanii nu. Și aici e adevărat că ne-am bazat foarte mult pe serviciile de securitate americane care să protejeze uh, securitatea europeană. Nu e vorba de securitatea fizică, ci de fapt despre interesele globale de securitate. Și aici am externalizat cumva aceste competențe americanilor. Participăm și noi la misiunile comune, însă așteptăm ca această parte de securitate să fie furnizată de alții. De asemenea, uh, ne bazăm uh, tot așa pe actorii externi în ceea ce privește accesul la piețe și în uh, intervențiile în alte părți ale lumii care ne afectează, ne bazăm în continuare pe Statele Unite. Uh, Însă aceste servicii de achiziții devin din ce în ce mai puține. Știm că America își lasă amprenta din ce în ce mai mult și creșterea producției uh, la nivelul lor va fi cu adevărat importantă în următoarele decenii. Și în același timp, credem că mm, acest gen de situație ne reduce capacitatea politică de a lua decizii deci e vorba aici nu numai de nevoile fizice, ci este, este vorba și despre influența politică pe care putem să o avem și care este în joc. Sunt uh, de asemenea câteva puncte pe care sperăm că le vom regăsi pe ordinea de zi a summitului din decembrie. Unul se referă la schimbarea de mentalitate. Asta înseamnă o înțelegere a dilemelor strategice pe care le are Uniunea Europeană. Și anume, faptul că ne bazăm pe o lume uh, liberală și liberă pe care în același timp nu putem să o garantăm. Și acest lucru afectează domeniul de elaborare a politicilor. Uh, încă se consideră că nu suntem afectați de toate aceste probleme strategice la nivel european, la nivel mondial, îmi cer scuze, și ar trebui să avem această mm, privire mai largă, această mentalitate, această conștientizare. Și asta nu numai de dragul summitului care ne așteaptă, ci pentru a înțelege mai bine provocările la care trebuie să răspundem. Al doilea aspect se referă la acea viziune comună. Toată lumea se plânge de faptul că lipsește voința politică. Într-adevăr, se cheltuiesc uh, bani mulți în sectorul apărării, avem tehnologie, avem echipamente, însă suntem capabili să le aplicăm în mod uh, uh, potrivit, în mod adecvat? Problema pe care o identific eu aici, cauza la originea acestor probleme este că nu avem o perspectivă strategică comună, o evaluare comună a situației. Încercăm să implementăm servicii de informații, mecanisme de evaluare, proiecte, exerciții comune care să ne permită să avem această viziune unică, însă dacă analizăm uh, pe viitor ceea ce ne va pune în pericol, sau ceea ce va putea amenința securitatea noastră, ei bine, aici ne bazăm prea mult pe viziunea individuală a statelor membre. Este vorba despre crearea unei culturi comune și de a înțelege care sunt diferențele politice între statele membre. Dacă vrem să avem performanțe europene, trebuie să facem toate eforturile pentru a depăși aceste diferențe. Și sper că summitul va aduce această, aceste mecanisme de valoare comună, aceste instrumente care permit Uniunii Europene să creeze o cultură care să fie comună tuturor și care să ne dea o idee mai bună despre ceea ce ne afectează pe toți. Iată ce aș vrea eu să văd pe viitor. Și ajungând acum la al treilea aspect, mă voi referi la un lucru care nu e foarte popular la Bruxelles, dar cred că avem nevoie de mai multe ședințe, mai multe reuniuni, avem nevoie de mai multe dezbateri la nivel înalt uh, cu privire la apărare, pentru că ministrii de apărare sunt, uh, uh, dacă vreți, rudele sărace din această politică comun a Europei uh, în ceea ce privește afacerile externe și nu se întâlnesc suficient uh, de des și nu sunt ascultați. Cred că Consiliul European ar trebui să aibă mandatul de a utiliza măcar un Consiliu European anual pentru aspecte de politică de securitate și apărare comună discuții care să evalueze situația și să vorbească despre necesitățile strategice. Pentru că, așa cum a spus Joe, trebuie să discutăm despre aceste, toate aceste aspecte la nivelul cel mai înalt. Și al patrulea punct despre care vreau să-l vorbesc este o propunere a Consiliului European de Afaceri Externe acum câteva luni, când a publicat un document care se referă la Uh, gândirea strategică din Europa și la faptul că ea nu este uniformă și a propus niște căi prin care această gândire ar putea să devină mai uniformă și mai bine combinată. Consiliul European pe afaceri externe a spus că există un semestru european fiscal, ei bine, având în vedere că acesta există, n-ar trebui să fie atât de greu să aplicăm un mecanism uh, similar și în domeniul uh, planificării uh, apărării. Și aceste planificări trebuie să fie aduse la masa de discuții, lucrurile trebuie să fie raționalizate, trebuie să fie organizate paneluri și grupuri de lucru pentru a se aduce o dinamică. Uh, și să se ajungă la uh, concluziile cele mai bune. Și acum voi vorbi despre regulile interne și despre procedurile de luare a deciziilor în cadrul politicii PSAC. Suntem convinși cu toții că operațiunile viitorului, chiar și cele din prezent, atât la nivel NATO cât și la nivelul UE, uh, vor reprezenta niște coaliții ale voinței. Este, dacă vreți, o metaforă, dar dacă o privim din punct de vedere tehnic, ceea ce ea înseamnă că nu toate țările vor fi implicate în toate misiunile tot timpul, numai câteva țări sau câteva grupuri de țări se vor regăsi în situația de a rezolva anumite probleme. Ce înseamnă asta? În primul rând înseamnă că avem, un proces, avem nevoie de un proces intern de luare deciziilor care să fie foarte flexibil și care să poată să susțină aceste misiuni care sunt conduse numai de anumite state. NATO a dat acest exemplu în Libia, când anumite state membre nu au vrut să uh, participe neapărat direct, dar toate au fost de acord cu misiunea. Iată un model de flexibilitate de care este nevoie și la nivel european. În al doilea rând, Spuneam așadar că procesul de luare a deciziilor este esențial și acum ajung la al doilea punct pe care tocmai mi l-am reamintit. Ei bine, atunci când cerem celor 27 de, 28 de state membre să contribuie cu instrumente, cu echipamente și să planifice capacitățile operaționale, ei bine, vedem că numai uh, un număr limitat din aceste state membre chiar utilizează aceste capabilități, aceste capacități. Sunt unele state membre care niciodată nu ajung să utilizeze aceste echipamente și atunci ajungem la necesitatea de a rezolva această situație pentru a mm, vedea cum toate statele membre uh, pot Uh, să se implice în finanțarea echipamentelor necesare la nivel european, deși numai unele dintre ele le utilizează. Și acum ajung la punctul care de obicei stârnește râsul în uh, sala de ședințe. Ei bine, probabil că nu se pot obține fonduri și mai mari pentru apărare și ele sunt deja extraordinare. Însă, uh, cu ajutorul acestor bani nu obținem uh, suficientă uh, viziune strategică și atunci ar trebui să ne concentrăm mai mult pe punerea în comun a mijloacelor. Și când ne uităm la calcule, numărul de euro pe care putem să-i economisim chiar în cele mai bune situații din această punere în comun nu va fi suficient pentru a compensa această viziune strategică. Dacă am uh, investit direct în echipamentele de apărare, uh, dacă am investit așadar direct fiecare stat membru fără a mai exista această punere în comun, probabil că fondurile ar fi totuși uh, mai suficiente. Deci până la urmă cred că vom ajunge la o situație în care va trebui să investim mai mult în apărare. Pentru că se va dovedi această nevoie strategică de a furniza servicii de securitate mai uh, numeroase la nivel global. Și lumea va deveni un loc mai periculos, uh, mai complex, în care va fi nevoie să cheltuim mai mulți bani în domeniul apărării și sper eu într-un mod mai inteligent. Mă voi opri aici. Mulțumesc foarte mult! Voi reveni asupra intervenției dumneavoastră pentru că am câteva puncte de ridicat și eu. Înainte de asta, domnul Misiroli. Morning to, to... Bună dimineața, mulțumesc domnule președinte. Bună dimineața, da, încă este dimineața, mai sunt 25 de minute și se termină. Prezentarea mea va fi un pic mai uh, comercială, pentru că acum câteva săptămâni uh, s-a elaborat un uh, raport pentru Comisia Militară a Uniunii Europene cu privire la capabilitățile militare a Uniunii Europene. Scopul era de a colecta idei uh, care să stea la baza dezvoltării capabilităților militare viitoare ale Uniunii Europene. Am adus câteva exemplare ale acestui raport pe care le puteți lua de la intrare. Sigur că da, ne puteți scrie și nouă pentru exemplare suplimentare. Eu însă voi încerca să mă limitez la un rezumat al raportului. Bineînțeles, având în vedere că este un raport comercial, datele vor fi um, uh, foarte sumare. Ideea era să ne concentrăm uh, pe viitor mai mult decât uh, pe prezent și să încercăm să schimbăm un pic abordarea, pentru că de obicei ne concentrăm prea mult pe constrângerile actuale. În raportul nostru ne concentrăm pe uh, anul 2025, uh, pentru că acesta este anul care a fost um, stabilit uh, pentru um, perspectivele de viitor. În urma crizei financiare am considerat că este um, important să revizuim unele date cheie din raportul nostru. Nu știu dacă puteți să vedeți uh, foarte bine pe ecran. Uh, Iată care este conținutul prezentării. Ideea era să ne concentrăm pe situația existentă și să facem o evaluare pozitivă a ceea ce am realizat în ultimii ani. De asemenea, ne-am concentrat și pe deficiențele și pe limitările abordării noastre în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților militare. Am inclus, de asemenea, și uh, peisajul uh, instituțional uh, în domeniu și pe domeniul de acțiune externă. Okay. And I can use other Uh, these were the main achievements of the past few years. Acestea au fost principalele realizări din ultimii câțiva ani și nu am să insist asupra lor. Iată aici principalele deficiențe pe care le-am identificat în raportul nostru, inclusiv uh, riscul demilitarizării crescânde. Uh, și uh, acest lucru a apărut în discuție acum câțiva ani. Apoi uh, am vorbit și despre riscul unei deindustrializări parțiale în Europa. Tendințele cu care ne confruntăm și cărora trebuie să le facem uh, față uh, pentru viitor uh, sunt o combinație între instabilitatea dinamică și interdependența sistemică, apariția unor noi uh, puteri și actori uh, regionali, în special în Asia, pivotul Statelor Unite, care s-a menționat deja, creșterea globalizării, care apropie tot mai mulți vecinii, de la Somalia până la Afganistan, și problemele legate de noile armamente de parte și de alta a Atlanticului. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să-și rediscute interesele strategice comune este vorba de articolul 26 din Tratatul de la Lisabona, care spune că Consiliul European trebuie să definească interesele strategice ale Uniunii Europene. Se menționează nevoia de a face acest lucru, dar nu uh, furnizează mai multe detalii. De aceea, Consiliul European din decembrie ar putea fi o oportunitate de a începe această discuție despre interesele strategice. Noi am identificat câteva dintre aceste interese. Vă invit să vă uitați uh, la acel uh, raport și să participați la discuție. Acestea sunt întrebările deschise la care trebuie să găsim niște răspunsuri, nu neapărat uh, imediat în decembrie, ci uh, mai degrabă pe termen mai lung. Avem nevoie de un întreg proces care trebuie să fie pus în mișcare pentru a ne atinge obiectivele. Ce am încercat noi să facem? Am încercat să identificăm uh, câteva căi, câteva soluții pentru dezvoltarea capabilităților militare în Uniunea Europeană. Aceste alternative nu se exclud reciproc, din potrivă se consolidează una pe cealaltă și sunt cumulative. Sunt opțiuni posibile, însă nu sunt alternative una la cealaltă. Am încercat să le conceptualizăm uh, prin cinci definiții. În primul rând, consolidare, apoi optimizare, inovație, regionalizare și integrare. Prima soluție este cea a consolidării care are ca scop generarea eficienței militare. Sigur, uh, poate fi un proces uh, dureros uh, pentru că trebuie să eliminăm um, sistemele învechite pe care le avem în Uniunea Europeană pentru a genera economii imediate și viitoare. Pe de altă parte, va trebui să recurgem și la alte forme de finanțare, inclusiv fondurile structurale care sunt incluse în noul buget. Am înțeles că Comisia Europeană, în comunicarea sa uh, viitoare, va face o referire la această posibilitate. De asemenea, propunem să întreprindem un fel de revizuire militară la nivelul Uniunii Europene. Revizuirea militară este un exercițiu preliminar care va fi undeva între o carte verde și o carte albă. Uh, Acum uh, înțelegem că unele state membre s-ar opune unei cărți albe, Parlamentul uh, ar fi pentru o carte albă. În engleză însă white paper este un set prescriptiv uh, de indicatori, pe când un astfel de document nu ar fi adecvat la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii Europene. Oricum, uh, ar trebui să existe o cartografiere adecvată a capabilităților existente și a nevoilor viitoare. Al doilea, mm, a doua cale este cea legată de optimizare pentru a crește eficacitatea militară. În acest context, statele membre trebuie să colaboreze în, uh, între forțele lor armate pentru dezvoltarea capabilităților viitoare. De asemenea, trebuie să existe un schimb de bune practici uh, între statele membre. Există niște concepte de achiziții care sunt uh, eficiente în unele state membre și de aceea se poate face schimb de experiențe. Inovația este de asemenea foarte importantă pentru a întări și pentru a consolida tehnologia militară și pentru a reduce riscul de deindustrializare. Industria militară este o sursă de eficiență și eficiență. Inovația este importantă în acest sens, la fel și cercetarea și dezvoltarea. De asemenea, trebuie să punem în aplicare aceste mm, inovații și aceste mm, demersuri de cercetare și dezvoltare. Am putea de asemenea să dezvoltăm uh, soluții uh, personalizate, soluții adaptate pentru a promova inovația. Am putea folosi, de exemplu, schemele de finanțare adoptate inițial de NATO sau uh, alte scheme de finanțare precum cele propuse de comisie în alte domenii de politică, inclusiv BEI. Un alt uh, aspect important este legat de întărirea regionalizării pentru a crește gradul de operaționalizare. Se vorbește despre o integrare bilaterală sau minilaterală, acesta este un termen uh, folosit în context academic, uh, și uh, dacă am pune toate aceste lucruri într-un uh, context european, aceste insule de cooperare regională ar putea fi uh, reunite la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să aibă un efect um, mai larg. În fine, dar nu în cele din urmă, integrarea este foarte importantă pentru a conferi o mai mare profunzime capabilităților uh, militare și pentru a crește sustenabilitatea. În uh, raport uh, există câteva indicii în acest sens. Putem învăța de la comandamentul transportului aerian și, de la, și din misiunile care au fost întreprinse la nivelul Uniunii Europene, de exemplu în largul coastei somaleze. Apoi avem și niște obiective pentru 2025 și necesitatea sincronizării programelor de armament naționale și a ciclurilor de achiziții. Concluziile raportului nostru sunt că europenii își pierd uh, din suveranitate pentru că nu consolidează, nu optimizează, nu inovează, nu regionalizează și nu își integrează capabilitățile militare. Provocările de politică cu care ne confruntăm necesită uh, o evaluare și reevaluare comună, sistematică, cuprinzătoare și regulată a scopurilor uh, și mijloacelor este tot mai dificil uh, să abordăm problemele militare în izolație. Provocările cu care ne confruntăm ne impun să colaborăm la o scară mai largă și într-o manieră Uh, mult mai, uh, mult mai bună, mult mai bine coordonată. Aceasta necesită o cooperare totală între toate domeniile de politică. Exemplele pot fi extrase din bunele practici uh, la nivel militar și nemilitar. Acestea sunt uh, soluții cumulative și nu alternative, care necesită însă niște decizii politice la nivel înalt uh, pentru a uh, fi pe măsura retoricii politice pe care o auzim la nivelul Uniunii Europene. Iar uh, comentariul meu final uh, este că Consiliul European din decembrie ar trebui să reprezinte un punct de uh, plecare și nu un punct de sosire. Nu trebuie neapărat să stabilească niște livrabile rapide, ci să pună în mișcare un ciclu de uh, coordonare politică astfel încât uh, să își îndeplinească obiectivele pentru semestrul european, uh, nu doar pentru sectorul apărării, ci pentru uh, acțiunea externă în general. Mulțumesc foarte mult, domnul Marone, acum. Well, first of all, uh, let me thanks în primul rând, aș dori să-i mulțumesc Parlamentului European pentru că a organizat acest workshop care vine la momentul oportun. Observațiile mele le vor completa pe cele ale antevorbitorilor mei. Mă voi referi la patru aspecte care țin de evoluțiile actuale în uh, industria militară și uh, la așteptările noastre de la Consiliul European. Primul punct se referă la necesitatea clarificării uh, faptului că este mai bine să vorbim despre o bază industrială de tehnologie de apărare decât de o industrie a armamentului pentru că în momentul de față această industrie oferă o gamă mai largă de produse și servicii high-tech decât doar uh, armament, sisteme um, de comunicații uh, și așa mai departe. Sectorul um, constă într-un număr mic de companii mari și un număr mai mare de companii mici. Deci este un fel de structură piramidală. Așadar, această bază industrială pentru tehnologia de apărare se referă la faptul că această industrie aprovizionează atât forțele armate cât și agențiile de securitate, poliția, grănicerii, dar și clienți civili, prin tehnologii cu utilizare duală. Asta înseamnă că tehnologiile pot fi utilizate ca atare sau cu adaptări minore, atât pentru funcții militare cât și civile. Agenția Europeană pentru Apărare uh, în strategia sa din 2007 uh, se referea la uh, baza industrială europeană pentru tehnologia de apărare și voi reveni la acest aspect mai târziu. Al doilea aspect se referă la globalizarea continuă acestei baze industriale naționale. Această bază industrială de apărare a fost dezvoltată la nivel național și a rămas așa foarte multă vreme. Așadar, în mod nesurprinzător, uh, statele membre consideră că această bază industrială este cu precădere națională. Totuși, ea este tot mai globală, din trei motive. Primul motiv se referă la uh, dependența tot mai mare uh, de, de alte piețe. După cum știm, cheltuielile pentru apărare în Europa scad Însă cheltuielile pentru apărare în afara Uniunii Europene la nivel mondial cresc. De aceea, uh, bazele industriale naționale trebuie să pătrundă pe noi piețe pentru a supraviețui în Brazilia, Turcia, Arabia Saudită, Qatar, Singapore, Indonezia și așa mai departe. Aceasta este o mare provocare, deoarece multe dintre aceste țări uh, au misiunea de a-și crea propria bază industrială de apărare, cerându-le companiilor europene să producă uh, local Ah, și sau să transfere tehnologii și know-how ah, din Europa către aceste țări. Deși aceste aspecte trebuie să fie gestionate cu ah, prudență din punctul de vedere industrial și tehnologic, totuși trebuie să continuăm să ne aprovizionăm și forțele armate din Europa. Unele prețuri uh, sunt mai accesibile, uh, deoarece acele produse sunt exportate și în țări din afara Uniunii Europene. Al doilea motiv uh, motiv pentru care această bază industrială este mai globală decât națională este globalizarea lanțului de aprovizionare. Cum vă spuneam înainte, există foarte multe IMM-uri care lucrează ca subcontractanți, care furnizează componente, tehnologii companiilor mai mari care integrează sistemele. Astăzi, acest, acest lanț de aprovizionare este tot mai globalizat. Uh, furnizorii europeni sunt înlocuiți cu furnizori uh, din afara Uniunii Europene ca și subcontractanți. Uh, Uh, și asta pentru că IMM-urile din afara UE sunt mai competitive, pentru că sunt mai ieftine sau pentru că guvernele locale au uh, stabilit, au, ce, au transferat uh, o parte din um, această producție în cadrul procesului de achiziție. În același timp, unele dintre componente și materii prime pot fi furnizate doar de câteva companii din lume, din afara Uniunii Europene. Aceasta este o realitate care trebuie gestionată corespunzător din punctul de vedere al securității și din punct de vedere industrial. Forțele armate europene uh, par să se aprovizioneze în mod uh, suficient, pentru că materiile și materialele sunt uh, furnizate de companii europene, însă acestea depind la rândul lor de produse, de servicii din, uh, de la companii din afara Uniunii Europene. Furnizorii europeni pot să aibă anumite deficituri de anumite tehnologii, cum sunt tehnologiile satelitare, semiconductorii avansați și așa mai departe. Al treilea aspect se referă la importanța tot mai mare a tehnologiilor cu utilizare duală. Aceste tehnologii uh, conectează piețele de apărare militare și civile de la nivel mondial într-o manieră fără precedent. Aceleași componente pot fi uh, vândute uh, pazei de coastă din India, agenției Frontex și industriei aerospațiale din Statele Unite. Mai mult, în ultimii ani a existat o evoluție specifică. Inovația tehnologică în sectorul civil a accelerat uh, tehnologia spațială Mă gândesc, de exemplu, la tehnologiile de telecomunicații. Așadar, uh, legăturile între sectorul civil și militar au crescut. Uh, de asemenea, de aceea industria uh, de apărare depinde tot mai mult de sectorul civil, de industria civil, civilă. Așadar, gândiți-vă la toate aceste trei provocări despre care vă vorbeam. Uh, vă vorbeam și despre suveranitatea națională și de siguranța aprovizionării. Toate acestea au devenit aproape imposibile din cauza acestor motive. Ajung acum la integrarea europeană a bazei industriale pentru tehnologia de apărare. în ceea ce privește globalizarea acestei baze industriale, europenizarea este o alegere mai bună, din mai multe motive este în beneficiul interoperabilității forțelor armate europene, asigură o mai bună aprovizionare cu uh, tehnologii, pentru că companiile uh, europene sunt mult mai interdependente decât cele din afara Uniunii Europene. Aceasta crește competitivitatea și eficiența companiilor europene prin economii de scară și prin oportunitățile de export și, în plus, uh, permite și facilitează procesul european de integrare. Această europenizare a DTIB este fezabilă din cinci motive principale. Cheltuieli, suma cheltuielilor pentru apărare din cele 27 de state membre este încă semnificativă. DTIB la nivel european cuprinde companii foarte competitive, companii high-tech, atât companii integratoare mari cât și IMM-uri. 40 uh, din uh, primele 100 de companii de la nivel uh, mondial sunt din Europa. O treime din acest sector a înregistrat 93 de miliarde de euro cifră de afaceri și a avut 774 de mii de angajați. Există deja o rețea de cooperare în domeniul achizițiilor pentru apărare la nivel european. Avem programul Eurofighter sau elicopterul NH-90 sau A400M. În plus, Uniunea Europeană a adoptat două directive importante în 2009 privind achizițiile în domeniul apărării și transferurile intracomunitare, pachetul pentru apărare. Acesta este cadrul legal pentru integrarea la nivel european. În fine, există deja companii europene mari care au o prezență semnificativă pe piețe importante în Uniunea Europeană, atât din punctul de vedere al cotei de piață, cât și al capabilităților industriale. EADS este un bun exemplu în acest sens. Bae Systems, Finmecanica și Thales uh, sunt câteva dintre exemplele ce merită menționate. Ultima mea parte a prezentării se referă la provocările integrării europene a bazei industriale de apărare realizarea unei baze cu adevărat europene este un proces dificil. Majoritatea statelor membre, în special uh, cele care au o bază industrială națională semnificativă, continuă să uh, aibă o perspectivă națională în pofida diminuării resurselor alocate pentru achizițiile militare. Există o problemă legată de păstrarea forței de muncă înalt calificată la nivel național. Acest lucru este demonstrat de rezistența multor guverne naționale de a implementa uh, pachetul de apărare din 2009, deși și-au modificat legislația în conformitate cu noile directive mai precis, cei care se ocupă, instituțiile naționale care se ocupă de achizițiile pentru apărare nu sunt convinse de uh, scopul acestei integrări. În plus, uh, nu există niciun uh, program de achiziții major la nivel european. Majoritatea programelor au fost implementate în anii 90 și majoritatea se apropie de ultimele faze de producție. În ceea ce privește uh, vehiculele aeriene fără pilot, uh, și acestea sunt importante. În plus, activitățile de cercetare și tehnologie sunt importante. Putem să profităm uh, de noile inovații uh, tehnologice. 87% din activitățile de cercetare și tehnologie din Uniunea Europeană au avut loc la nivel național. De aceea există toate premisele pentru continuarea acestei fragmentări și continuarea ineficiențelor, duplicărilor inutile uh, și neintegrării bazei industriale de apărare. În concluzie, cred că este promițător uh, că cele trei uh, clustere despre care vă vorbeam sunt puse pe agenda Consiliului European din decembrie. Fiecare cluster îl influ le influențează pe celelalte într-un mod direct sau indirect. În ceea ce privește baza industrială pentru tehnologia de apărare, uh, o politică industrială națională trebuie să fie luată în considerare pentru că aceasta influențează abordarea legată de orice integrare europeană în domeniul apărării. Având în vedere globalizarea uh, bazei industriale naționale, ar fi în interesul tuturor oricărei politici naționale să realizeze integrarea europeană. Sper personal că Consiliul European din decembrie va da un mandat politic, un mandat uh, politic uh, de sus în jos pentru a merge mai departe cu acest proces. Cum? Așa cum spuneam mai devreme, uh, este necesară o implementare totală a directivelor europene prin monitorizarea guvernelor care se opun ar trebui să existe un nou program european de achiziții și uh, ex- uh, vehiculele fără pilot sunt un exemplu în acest sens. Și uh, ar fi necesară și coordonarea activităților uh, în domeniu pentru a depăși fragmentările actuale. În concluzie, există foarte multe provocări legate de europenizarea bazei industriale a tehnologiei de apărare, însă este un demers uh, fezabil și posibil. Mulțumesc! Bien, merci beaucoup, messieurs, pour... Uh, vă mulțumesc pentru acest uh, tur de orizont pe cele trei coșuri, așa cum... Asta este expresia pe care o folosește, o folosește echipa de pregătire a Consiliului referitor la capacitățile industriei. Evident, acum o să dau cuvântul doamnei Copa, care va fi raportorul nostru. Vreau doar să mă refer la ce a spus domnul Teșu. Această expresie pentru care cred că aveți copyright în ce privește ministrii apărării uh, ca orfanii politicii PSAC. Uh, vă împărtășesc multe constatări da, sigur, uh, nu, poate nu știu dacă ar trebui să repet această anecdotă, dar întotdeauna e foarte semnificativ. Consiliul informal de la Dublin din februarie au venit 8 miniștri din 27, 8 din 27. Și după câteva zile exista o întâlnire ministerială NATO care discuta despre subiecte mai degrabă secundare. Iertați-mă, dar cooperarea cu Ucraina nu e chiar un subiect arzător și toți miniștrii erau acolo, toți miniștrii europeni erau acolo. Deci vedem că, deși încercă ambițioasă sau măcar realistă în ce privește politica europeană de apărare, trebuie să facem totuși unele eforturi, măcar miniștrii trebuie să facă niște eforturi uh, și să-și îndeplinească prerogativele pe care le au de a participa la aceste reuniuni voi fi obligat acum să cedez președinția Comisiei domnului Sofocleos, vicepreședintele nostru. Îmi cer scuze pentru asta, dar vreau să vă mulțumesc pentru toate contribuțiile și în 90% uh, uh, din uh, ce s-a spus mi se pare extrem de important și de pertinent și dau cuvântul acum doamnei Maria Copa. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru intervențiile noastre care sunt realmente foarte importante pentru noi, membrii Parlamentului. Raportul anual constituie pentru noi o oportunitate de a discuta într-o manieră mai globală problemele legate de apărare. Uh, în timpul uh, unui semestru în care apărarea va fi realmente pe agenda Consiliului. Și pentru noi este important să transmitem un mesaj puternic Consiliului în ce privește poziția asupra chestiunile, uh, chestiunilor acestora. Și intenția mea este să urmez structura stabilită de Consiliul European de, ce, de cele trei coșuri, perspective, capacitate și industrie. Uh, e adevărat că să discuți despre apărare și securitate în criză economică pare un lux. Ei bine, asta e fals și e greșit și împărtășesc ce ați spus. Uh, apărarea contează, este importantă și trebuie să comunicăm acest lucru, trebuie să, să transmitem acest lucru. E interesant să vorbim noi între noi, dar noi deja ne-am înțeles în legătură cu acest lucru. Deci avem nevoie de o campanie de comunicare din partea noastră, dar sper și din partea Comisiei și a institutelor și mă gândesc mai ales la Institutul de Studii Strategice. Cred că asta ar fi crucial. Al doilea punct e de asemenea foarte important ce ați spus. Trebuie planificată discuția privind revizuirea politicii de apărare la 2 ani, la 3 ani, la un an și jumătate. Dar oricum trebuie să fie pe agenda. Deci nu trebuie să fie o discuție ad hoc. Nu poate să fie un lucru care revine din când în când, uite, după 5 ani acum. E intolerabil. Deci apărarea mm, mm, pare că nu e de primă importanță pentru Uniunea Europeană și e un mesaj complet eronat. Al treilea comentariu se referă la abordarea globală sau cuprinzătoare, cum vreți să-i spuneți, uh, realmente în timpul acestui semestru trebuie să dăm conținut acestei noțiuni. Este un concept important, îl utilizăm cu toții, dar pentru că suntem într-un moment foarte important al acestor discuții, așteptăm toate rapoartele doamnei Ashton pentru a vedea ce conținut uh, Serviciul de Acțiune Externă acestui concept și cum putem uh, lucra asupra lui. Al patrulea comentariu. Cel mai problematic lucru pentru mine este legat de voința politică. Mm, aș spune chiar că voința politică nu există. Mă tem că nu există. Uh, și în multe state membre, dar și ca atmosferă generală în Consiliu, aș zice că se dorește păstrarea Consiliului din decembrie la un nivel cât mai redus cu putință, să se discute aspectele tehnice, detaliile, dar nu mesajele mari importante. Așadar, există un pesimism general uh, când discutăm cu diferitele centre de decizie de la Bruxelles. Pentru noi, acest Consiliu trebuie să fie foarte ambițios și asta nu e doar opinia mea personală, dar uh, este opinia majorității membrilor Parlamentului. Și anume că trebuie să fim foarte ambițioși și la acest nivel suntem de acord cu Comisia pe mai multe puncte, trebuie să fim ambițioși, uh, să facem față marilor provocări și trebuie să vedem cum se vor plasa și fidesta față de aceste ambiții, dar Parlamentul European va încerca să dea prin raportul său un mesaj puternic legat de viziunea noastră pentru apărarea europeană a viitorului. Apoi, tratatul de la Lisabona, știm, ne oferă câteva instrumente pe care le putem folosi în acest sens, instituțional vorbind. Există multe lucruri pe care nu le-am făcut, multe instrumente pe care nu le-am utilizat. Deci trebuie să lucrăm pe prevederile care deja există, cooperarea permanentă structurală, de exemplu. Pentru unii, uh, miza e doar la nivelul industriei. Cooperare la nivel industrial, așadar. Dar, cum a spus, uh, cred foarte bine domnul Siroli, acum avem insule de cooperare. Această idee a cooperării permanente structurate trebuie să îi dăm un conținut clar și precis. Trebuie să muncim mai mult asupra ei. Și ideea care cred eu că ar putea anticipa construcția unui spațiu de apărare european eh, trebuie să fie susținută. Ideile care favorizează acest lucru trebuie să fie susținute. Nu putem eh, în toate domeniile să pe de altă parte, să acționăm toți 28 tot timpul. Dacă unii vor să se miște mai repede, trebuie să poată să o facă și din punct de vedere instituțional și al tratatului nu există o problemă aici. Al șaselea comentariu. Putem crește sumele cheltuite pentru apărare? Din nefericire, nu. Nu, noi, Parlamentul, nu putem propune asta. Nu e posibil. Ce trebuie făcut este să găsim metode inteligente pentru a face mai mult cu mai puține resurse. De exemplu, aceste idei de părtășirea resurselor, așa încât concept de pooling, sharing, l-am tot discutat cu diversi actori eh, implicați din statele membre și eh, răspunsul a fost da, cu pooling-ul nu avem o problemă, cu sharing-ul, cu împărtășirea avem o problemă, eh, pentru că asta presupune încredere și încredere nu prea există. Totuși, există mijloace prin care se poate da un conținut precis uh, acestui concept de apărare inteligentă, smart defense. Se poate restructura cererea uh, și asta poate asigura viitorul IMM-urilor, sectorului care garantează mii de locuri de muncă și aici uh, asta e un lucru care poate influența și opinia noastră publică. Concluzie. Raportul Parlamentului din acest an este o mare provocare. Majoritatea parlamentarilor, indiferent de ce grup politic provin, sunt convinși că privește apărarea europeană, trebuie să facem progrese. Nu suntem toți de acord, dar există o majoritate și sper că în plenarea din noiembrie, unde raportul va fi discutat, vom reuși să transmitem un mesaj puternic, un mesaj clar Consiliului European și vocea, că vocea Parlamentului va fi, sperăm că va fi auzită, puternică și clară. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Copa, domnul Velote. Thank you very much, Chairman. Um, Well, we've gone around this boy so many times. Domnul Jeffrey Van Orden, am discutat acest subiect de atâtea ori. De fapt, există două probleme separate. Una este legată de capacitățile propriilor noastre forțe scuzați, și de nevoia de a asigura viabilitatea și succesul întreprinderilor industriale din țara noastră. Acesta este un aspect. Celălalt aspect este integrarea europeană politică, la nivel politic. Și dacă colegii din această comisie și din acest parlament ar fi cinstiți, ar recunoaște că toate poveștile astea despre care vorbim se leagă de integrarea politică și nu despre chestiunea industrială. Este numai vorba despre integrare europeană politică. Luați acest exemplu. Nu o să intru acum în toate motivele pentru care nu avem nevoie ca Uniunea Europeană să-și bage nasul în apărare și în operațiuni de apărare și ce a menționat președintele nostru despre participarea la conferința europeană de apărare față de uh, participarea la conferința NATO, cred că e relevant. Dar, pe partea industrială, este un fapt că avem proiecte de, industriale de apărare de mare succes. Și cel mai mult succes se dau atunci când sunt proiecte bilaterale între două țări. Devin din ce în ce mai puțin eficiente și din punct de vedere al costurilor, cu cât se implică mai multe țări. Este un fapt că există cam 4-5 țări europene care au ceea ce aș numi industrie de apărare utile și care fac cercetare. Uh, unde e nevoie de proiecte colaborative? Păi pot să vă dau multe exemple. Typhoon, Eurofighter, uh, rachetele Meteor, Storm Shadow, Shadow, Eurocopter și așa mai departe. Sunt multe, multe exemple de proiecte de apărare colaborative. Ce, ce nu ne trebuie aici este implicarea Uniunii Europene. Nu are niciun rol de jucat în ce privește această cooperare în domeniul industriei de apărare. Și în fine, domnule președinte, dacă aș putea să recomand colegilor un document excelent scris de think tank-ul New Directions de profesorul Keith Hartley, care este un expert în domeniul economiei apărării Documentul se numește Elefanții albi, economia politică a proiectelor de apărare multinaționale. Și acolo el explică foarte clar tocmai lucrurile pe care le-am uh, exprimat și eu aici în câteva uh, propoziții, dar uh, într-un mod mai elaborat și mai detaliat și uh, oferă și dovezi pentru asta. Deci dacă vorbim doar de integrare politică europeană, pentru că mulți dintre noastre asta doriți, de asta sunteți aici și tot ceea ce faceți este să încercați să împingeți lucrurile în această direcție. Mulți dintre noi nu credem că acesta este viitorul pe care îl dorim și calea corectă de urmat. Mulți dintre noi dăm importanță conceptului de națiune și națiunii din care provenim, dar avem o perspectivă complet diferită față de aceste chestiuni, dar aș vrea ca lucrurile să nu se amestece, să nu amestecăm apărarea și industria de apărare cu ambițiile dumneavoastră de politică de integrare. Kirian Gomez. Thank you. I'm, I'm Doamna Gomes. Not able to hear but the latest part of... Îmi cer scuze că nu am fost aici de la început, dar uh, e un subiect foarte important. Sper că uh, vom putea coopera cu Maria Eleni și cu ceilalți raportori din umbră pe acest uh, raport și aș vrea să subliniez că Și asta nu e o reacție la ce a spus Geoffrey Van Orden, dar haideți să ascultăm ce a spus, să pornim de la ce a spus el. Deci să lăsăm la o parte integrarea politică. Vă puteți gândi la, o, la capacități de apărare eficiente în oricare din statele membre de astăzi care să facă față tipului de uh, probleme globale sau regionale cu care ne confruntăm din punct de vedere al securității? Da, răspunde domnul Geoffrey Van Orden. Fără capacitățile prin, pe care le putem realiza doar prin intermediul Europei, eu nu cred. Ați pus o întrebare, dacă pot să răspund. În mod unilateral, Franța și Marea Britanie au această capacitate împreună. Franța și Marea Britanie pot face multe lucruri. Paradoxal, și avem, avem formula organizațională pentru intervenții internaționale, se numește NATO, funcționează excelent, uh, leagă Statele Unite de Securitatea Europei și e o masă la care putem sta cu toții și putem discuta crizele și cum o să uh, le rezolvăm. Restul este uh, păcăleală, mă tem doamna Gomes. Domnul, domnul Van Orden se ocupă cu păcălelile, pentru că recent am păstrat, am, am, am fost amândoi uh, uh, participanți la o dezbatere cu ușile închise cu secretarul general NATO și el a spus foarte clar că aliații europeni trebuie să facă ceea ce n-au făcut în cadrul NATO. Și nu s-a făcut în cadrul NATO pentru că singurul mod prin care se poate realiza acest lucru este modul european. Și asta ne-au spus americanii foarte clar, au înțeles foarte clar. Numai domnul Van Orden nu înțelege acest lucru pentru că nu vrea să înțeleagă și are dreptate să nu înțeleagă. Respect acest drept, dar vreau să-mi exprim punctul de vedere că, într-adevăr, singura modalitate prin care noi, în mod individual sau colectiv, putem să adunăm capacitățile de care avem nevoie pentru a ne apăra cetățenii și pentru a face față amenințărilor de securitate cu care ne confruntăm pe teritoriul european, în regiunea noastră și la nivel global, este uh, prin colaborare în mod european, prin integrarea uh, eforturilor și asta în domeniul apărării mai mult decât în oricare domeniu. Această integrare cere integrare politică, nu există o altă cale și de aceea cred că... Îmi pare rău, uh, nu, nu fac, nu, Jeffrey, uh, nu, nu mă contrazic cu tine, dar aș vrea să, uh, să spun acest lucru. Ce aștept eu de la acest raport este că într-adevăr, transmitem un mesaj foarte clar și foarte dur, nu doar opinie publică, ci și guvernul noastră, că nu-și fac treaba. Și că criza ar trebui să fie un motiv ca ei să-și facă treaba și să meargă spre această integrare și apărare inteligentă și pooling and sharing, dar ei nu fac asta și pentru că nu fac asta, ei uh, afectează cetățenii și de aceea cred că acest raport ar trebui să fie foarte dur în toate aspectele lui. Ar trebui să fie despre costul de, uh, variantei de a nu avea Europa, atât economic cât și non-economic, dar lipsei de Europa. Și asta vreau să subliniez. Săptămâna trecută, de exemplu, am făcut o declarație despre Libia, uh, în care mi-am exprimat îngrijorarea în legătură cu deteriorarea situației în Libia și am subliniat cum, după părerea mea, Uniunea Europeană a eșuat în ceea ce ar fi trebuit să facă. A eșuat în trecut cu o intervenție uh, militară a doar câtorva state membre și NATO și acum nu face ceea ce ar trebui să facă. și lucru care mi se pare că este cel puțin la fel de important ca intervenția militară. Sunt lucruri pe care am fi putut să le facem, să colaborăm cu libienii pe SSR, DDR, lucruri de care au absolută nevoie și noi avem nevoie de aceste lucruri ca să ne asigurăm propria noastră securitate, nu doar securitatea lor în regiune. Deci de ce n-am fost noi capabili să uh, creăm o misiune PSAC uh, reală, în ciuda apelurilor autorităților libiene? De ce nu ne-am implicat într-un program serios împreună cu alții în Libia. Avem un program limitat în ce privește uh, siguranța frontierelor, dar miza e mult mai mare acolo. Trebuie să reformăm armata, poliția, forțele de securitate. Și știți care e răspunsul? Răspunsul este că anumite state membre, cele care au o capacitate mai mare, uh, preferă să aibă ei uh, uh, propriul lor consilier în urechea ministrului libian al apărării, așa cum au făcut probabil și cu Gaddafi sau cum au încercat să facă cu Gaddafi, ca să se asigure că își vând ei echipamentele militare produse de țara lor și că nu există într-adevăr niciun fel de uh, strategie europeană și de abordare europeană pentru față de Libia. Deci putem să sfârșim exact ca înainte cu Gaddafi. Unde știți că Franța încerca să-i vândă uh, centrale nucleare uh, și European, it's more than that, it's against deci nu e european, numai că nu e european, e mai rău decât asta, este împotriva intereselor noastre, intereselor noastre de securitate, nici măcar nu mai vorbesc de interesele economice. Dar nu poți vorbi despre alte situații. În cazul Libiei știu că autoritățile sunt foarte dornice să aibă acest tip de ajutor european strategic să îi susținem în reforma sectorilor de securitate. Și noi nu o facem pentru că unele state membre, având, făcând acest efort de a-și renaționaliza politica de apărare și de a susține propriile industrii de apărare și propriile interese, o fac în detrimentul intereselor europene colective. Deci aceste state nu permit să se întâmple acest lucru. Așadar, și făcând asta, iertați-mă, îmi pare rău, dar trebuie să spun, că nu facem altceva decât să creăm insecuritate pentru poporul libian, pentru vecinii acestora și pentru cetățenii noștri. Pentru că nu facem ce trebuie făcut, ceea ce este necesar. Așadar, mă voi opri aici și aș vrea să mai spun că sunt nerăbdătoare să colaborez cu Eleni și cu, cea, cu ceilalți raportori din umbră. Este un raport foarte important, cred eu, și trebuie să fim foarte duri în limbajul nostru. Mulțumesc, doamna Panayotova. Thank you, Mr. President, dear speakers. Uh, it was... Mulțumesc, Domnule președinte, dragi uh, experți, m-am bucurat foarte mult să vă ascult. De asemenea, discuțiile între colegi au fost foarte interesante și aș sublinia un lucru legat de faptul că analiza implementării PSAC ar trebui să aibă loc în contextul eforturilor uh, pe termen lung de a asigura un, o abordare consecventă la nivel strategic. De asemenea, Mă voi referi la punerea în comun a mijloacelor, la sinergiile, capacități militare, capacități civile, la interoperabilitate și la măsurile de securitate. Toate aceste concepte necesită o cooperare întărită și o încredere mai mare între statele membre, mai ales în ceea ce privește împărtășirea uh, informațiilor. este nevoie de instrumente care să faciliteze integrarea. Unul uh, din instrumentele furnizate de uh, Tratatul de la Lisabona, uh, cooperarea permanentă structurată, stabilește precondițiile de cooperare între statele membre în vederea dezvoltării unor capacități uh, militare destinate misiunilor. Și în acest sens v-aș adresa trei întrebări. Prima, uh, vedeți uh, potențialul pentru o integrare la două viteze în acest sector și dacă da, cum putem evita acest fenomen? Al doilea, a doua întrebare se referă la legătura între articolul 42.7 din Tratatul Uniunii Europene și articolul 5 din uh, Tratatul Atlanticului de Nord, articolul 42.7 creează obligația ca statele membre să furnizeze asistență în cazul uh, unei intervenții um, pe teritoriul unui alt stat membru. Nu se uh, specifică dacă, este, um, dacă sunt incluse aici um, și dacă sunt incluse aici și uh, sistemele de apărare și sistemele militare. Și atunci mă întreb uh, care este poziția Uniunii Europene și dacă își dorește să devină un actor uh, principal în acest domeniu. De asemenea, având în vedere amenințările care sunt în curs de schimbare, credeți că um, strategia globală la nivel european ar putea să uh, se transforme în altceva decât un simplu document suplimentar? Mulțumesc, uh, mulțumesc și eu uh, vorbitorilor pentru prezentări, pentru declarațiile extrem de complete pe care le-au făcut. Și eu am o întrebare care se referă la subiectele pe care le-ați abordat. Și anume, statisticile și informațiile foarte interesante pe care ni le-ați oferit în domeniul apărării, pentru că nu trebuie să uităm că vorbim aici despre propria noastră securitate a tuturor. Și din punctul de vedere al industriei, mesajul transmis este unul optimist și ne arată că s-au înregistrat succese ca urmare, și noi dorim să transmitem un mesaj pozitiv la rândul nostru. Eu însă cred că au existat probleme, a existat o lipsă de voință politică în relațiile cu industria și sunt de acord cu doamna Gomez, care a vorbit despre mm, eșecul din Libia. Astăzi avem uh, probleme deosebit de grave în Siria, unde sute de mii de oameni își pierd viața. Intervențiile sunt complexe, într-adevăr. La fel și în cazul Afganistanului și al Mali, dacă nu știm să avem o abordare proactivă. Sigur că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de o grămadă de alte subiecte și uh, finanțările disponibile astăzi sunt și ele importante. Însă, această atitudine de tip a la carte pe care o demonstrează unele state membre ridică și ea probleme. Și în al treilea rând, trebuie să notăm că Statele Unite sunt mai eficiente decât noi. Atunci când decid să facă ceva, fac acest lucru cu adevărat, în timp ce în Europeană nu este neapărat cazul. Iată ce vroiam eu să spun. Și vă rog acum, uh, după această primă rundă de întrebări, uh, să luați cuvântul. Înțeleg că avem timp până la ora 1. Așa că v-aș invita să vă împărțiți în mod egal uh, acest, uh, acest timp de răspuns. Mulțumesc! Merci bien, euh, le, le président. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru reflexiile pe care le-am uh, ascultat din partea dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Copa, pentru punctul dumneavoastră de vedere. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Unul din punctele slabe ale Europei apărării este comunicarea. Am avut atâtea reușite, reuș, reușite, îmi cer scuze, pas cu pas. Însă, acest progres lent pare să nu fie vizibil pentru toată lumea. Mă gândesc la ceea ce se întâmpla înainte de operațiunile de la Darfur. Noi uh, asiguram uh, transportul care era garantat uh, de către europeni. Comisia plătea diurna tuturor trupelor Uniunii Africane, un sprijin extraordinar. Când s-a vorbit în presă despre asta? Ei bine, când NATO a trimis și el câteva avioane de transport avioane naționale ca și ale noastre. Iată, un element, uh, un punct slab. De asemenea, am uh, constatat că atunci când se înregistrează alegeri în țările noastre, um, cetățenii nu cunosc deloc această Europa apărării și chiar au idei greșite că Europa comandă trupele naționale și le ordonă să participe sau nu la operațiuni. Cred că e fals acest lucru și trebuie să corectăm această perspectivă. De asemenea, ați subliniat și alte elemente, voința politică, viziunea comună care ne lipsește. Cred că avem tot interesul să dezvoltăm o strategie de securitate globală a Uniunii Europene. Pentru că aceste aspecte nu sunt militare, sunt aspecte politice esențiale. E vorba de securitatea noastră, a cetățenilor noștri, a tuturor celor care ne înconjoară. Și cred că ar trebui să ne asigurăm că această strategie devine un document atractiv, attractive narrative. Am reușit să nu mai avem războaie între noi în Europa. Acum trebuie să facem același lucru la nivelul continentelor. Noi trebuie să ne poziționăm ca un continent, noi, Europa, care își dorește nu numai să-și apere interesele și valorile, dar vrea să fie un actor util cu valoare adăugată în sistemul nostru mondial. Și cred că aceste aspecte trebuie incluse în ceea ce doriți și dumneavoastră să obținem uh, o comunicare pozitivă. Domnule Van Orden, uh, și acum un an mi-ați uh, pus aceleași întrebări și eu v-am dat un răspuns. <laughs> Se pare că nu am fost foarte convingător și notez acest lucru. Acum către doamna Do- Gomez într-adevăr, astăzi Înțelegem că în țările noastre nu există o viziune comună asupra unei anumite situații și utilizăm prea mult lentilele naționale și atunci nu mai putem să vedem situațiile așa cum le vedeți dumneavoastră. Și răspunsul și domnului Panata despre această uh, strategie europeană a securității. Mă întreabă dacă va fi doar un document uh, suplimentar. Doamna Panaitova, îmi cer scuze, m-a întrebat dacă acest document va fi numai un document suplimentar. Într-adevăr, avem destule <laughs> documente deja în Europa. Noi aici avem nevoie de un concept, de o mentalitate. Și trebuie să ne asigurăm că toată lumea, toți actorii, își asumă această strategie. și modalitatea de a ajunge la obiectiv este la fel de importantă ca obiectivul de atins. Țările trebuie să se implice și trebuie să-și asume această strategie. Ce se întâmplă în situații cum este cea din Mali? De ce trebuie să ne utilizăm influența pe lângă șefii de state și de guverne? Pentru că uh, unii dintre ei nu uh, nici nu știu de existența misiunilor PSAC din uh, cornul Africii sau din Sahara și nici nu-și imaginează că trebuie și ei să facă ceva. Descoperă acest lucru tocmai pentru că nu sunt implicați în această viziune comună și împărtășită. Ca urmare, acest element cred că răspunde la majoritatea întrebărilor și la modul în care putem să depășim aceste slăbiciuni. Trebuie să, dacă nu le depășim, aceste slăbiciuni, ei bine, ă, ne vom pierde cu toții și la nivel colectiv și la nivel individual. M-ați ă, întrebat și de legătura între Tratatul Uniunii Europene și articolul 5 din NATO, din Tratatul NATO și în calitate de jurist, într-adevăr, trebuie să recunosc că este o diferență imensă între articolul 42.7 și articolul 5. De ce? Pentru că ideile nu sunt deloc uh, identice. Însă, atunci când vorbesc în calitate de profesor de drept, uh, nu mai văd diferențele. Și când vorbesc și în calitate de uh, persoană cu experiență în domeniul militar, la fel nu mai văd diferențele. Domnul Tășo, mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații la întrebările care au fost ridicate. Și eu doresc să mă refer la ceea ce a spus doamna Copa. Într-adevăr, suntem foarte sceptici atunci când avem de-a face cu comunicarea în Uniunea Europeană, pentru că avem mereu senzația că trebuie să ne vindem, între ghilimele, mai bine. Mai bine. Dar sunt de acord uh, cu dumneavoastră. Există o problemă de înțelegere strategică a momentelor pe care le traversăm, a schimbărilor de la nivel mondial în domeniul securității, în domeniul economic. Toate acestea au un impact foarte mare asupra noastră și cu cât știm să comunicăm mai bine aceste lucruri, cu atât îi conștientizăm uh, pe cei din fața noastră. Trebuie să înțelegem că NATO face în prezent un exercițiu de comunicare care se numește Apărarea contează și care dorește să răspundă chiar acestui gen de probleme. Acum, către domnul Van Orden. Cred că ați înțeles dezbaterea puțin greșit, adică ați formulat lucrurile în așa fel încât uh, să se înțeleagă că ne dorim să găsim încă un mod prin care să încurajăm integrarea. Cel puțin nu asta este perspectiva mea. Perspectiva mea este una diferită. Pentru mine obiectivul principal al dezbaterii este uh, să păstrăm o Europa liberă, prosperă și sigură. Fie că e NATO, fie că e UE, cel care obține asta, până la urmă nu contează. E adevărat că pentru un moment NATO este cel care este principalul furnizor al acestor servicii. Însă trebuie să înțelegem că asta depinde de voința americanilor de a face asta, dar și de voința europenilor de a face asta. Și dacă am depinde numai de acest cadru, ar fi o greșeală. Obiectivul final, spuneam, este ca Europa să fie sigură și pașnică, însă a nu utiliza perspectiva și canalele europene pentru a promova aceste obiective ar fi o prostie, pentru că avem aici doi actori, NATO și UE. NATO, actorul principal, uh, UE, uh, instrumentul potențial secundar. Ei bine, dacă nu am uh, utilizat acest instrument secundar, chiar dacă el nu are performanțe la fel de bune, am fi complet nebuni. Și asta trebuie să, conștient, să conștientizăm cu toții, care sunt nevoile strategice pe care le avem. Și acum, Iotova. Acum întrebările din partea doamnei Pana Iotova. M-ați întrebat dacă Uniunea Europeană dorește să devină o comunitate a apărării. Nu văd această ambiție, o comunitate a securității, în cel mai larg sens, nu numai în uh, sensul articolului 5 Trebuie să înțelegem că suntem implicați cu toții în aceste mm, situații, suntem cu toții un continent. Europenilor le place să identifice micile diferențe dintre popoare, dar dacă ne uităm dintr-o perspectivă mai largă, vedem că aceste, schimb, aceste diferențe sunt minore. Uh, Există un obiectiv strategic de ansamblu care este comun la nivel european și Europa trebuie să-l înțeleagă. Și în acest sens, eu susțin că Europa trebuie să trateze mai mult aceste probleme. Apoi v-ați referit la strategia europeană globală. Este un proiect în care think tank-ul nostru nu a fost implicat, însă dumneavoastră m-ați întrebat dacă poate fi mai mult decât un simplu document suplimentar. Uh, dacă statele membre care au un rol de conducere în această politică de securitate și apărare nu asumă acest document, ei bine, el riscă să rămână o bucată de hârtie. Deci, statele membre trebuie să adopte aceste idei. Cred că valoarea acestui document și repet din nou aceeași mantră, ei bine, acest document trebuie să identifice slăbiciunile noastre strategice și nevoile pe care le avem. Și ultimul punct, articolul 5, așa cum a spus și Joe, este o creatură misterioasă. Se uită deseori că acest articol 5 a avut o semnificație foarte redusă chiar și în timpul uh, războiului rece, pentru că uh, această securitate financiară Eh, și, și această securitate fizică, îmi cer scuze, a NATO venea din faptul că pe teritoriul uh, inamic, inclusiv pe teritoriul uh, german, erau uh, prezente uh, toate trupele statelor membre. Deci de aici venea, de fapt, garanția de securitate, pentru că a ataca teritoriile germane însemna, de fapt, a ataca statele membre. Acum, documentul european este o bucată de hârtie, dar noi trebuie să ne întrebăm de unde vine solidaritatea? Vine din prezența pe teren sau dintr-o conștientizare mai largă, așa cum spunea și Joe, că suntem împreună aici în această, în această situație? Solidaritatea nu vine din amenințarea unui aliat foarte puternic uh, la care trebuie să reacționăm. Nu, nu mai vine de acolo. Vine din uh, prezențele noastre pe teren, vine din uh, faptul că um, resursele sunt din ce în ce mai scăzute, că forța de muncă este din ce în ce mai mică, că funcționăm într-o economie globală. Și atunci, dacă solidaritatea dintre europeni nu izvorăște din această înțelegere, nu va veni de nicăieri, fie că există sau nu NATO. Mulțumesc. Vă rog. Domnul Misiroli, am ascultat cu mare atenție această controversă între deputați și singurul comentariu pe care pot să-l fac în această calitate a mea este că efortul pe care am încercat să-l facem noi uh, a fost să susținem necesitatea unei uh, îmbunătățiri a cooperării între europeni ca un argument funcțional și nu ca unul politic sau militar. Și asta în interesul comun al europenilor. Dacă vă uitați la realitățile de astăzi, reducerea cheltuielilor pentru apărare la nivel național în izolație de către fiecare stat membru pe baza uh, considerentelor fiscale duce la, arme, la armate tip bonsai la nivel național, la o pierdere a avantajului competitiv uh, industrial și militar la nivel uh, mondial și la uh, deindustrializare în avantajul altor competitori de la de la nivel internațional și piesele din Asia se confruntă cu acest fenomen. În plus, și, și uh, Institutul din uh, Londra de Studii uh, Strategice a spus că Europa este singurul loc în care cheltuielile pentru apărare au scăzut în mod sistematic în ultimii ani. Sigur că situația putea fi temporară, însă a fost o situație sistematică. Pe de altă parte, alte țări din lume, din afara Europei, și-au crescut cheltuielile pentru apărare. Principalul argument pe care am încercat noi să-l promovăm este că e mai eficient să cooperezi, să-ți pui resursele în comun și să le, împăr- să le partajezi la nivel uh, european decât uh, să uh, faci asta la nivel național, bilateral sau chiar trilateral. În primul rând, pentru că nivelul european are posibilitatea de a mobiliza uh, resurse financiare pentru a îndeplini obiective comune. Asta se întâmplă în mai multe domenii de politică. Și aș vrea să subliniez că Uniunea Europeană are și puterea de reglementare colectivă. Ea reglementează politica fiscală și uh, avem semestrul european, care face parte din acest context, apoi există și reguli de achiziții, proiecte comune în cercetare și tehnologie și așa mai departe. Acestea sunt lucruri pe care nu le are nicio altă organizație din lume, nici măcar NATO. Aș vrea să vă avertizez uh, de asemenea, pe baza unei uh, analize, că dacă europenii reușesc să, își unească forțele în, domenii, în acest domeniu, aceasta ar fi benefic și pentru NATO. Dacă reușim să fim mai eficienți uh, și mai eficace și să inovăm la nivel european, atunci toată lumea are de câștigat. NATO, ONU și toate părțile implicate. În uh, Liban, în 2006, a avut loc o operațiune a ONU la vremea respectivă am fost uh, cu toții de acord uh, că era mai oportun din punct de vedere politic uh, să se folosească cadrul ONU decât un alt cadru. Așadar, sunt instrumente la dispoziția noastră la nivel internațional, chiar dacă raționamentul este predominant european sunt sigur că miniștrii noștri nu vor obiecta dacă vom uh, alege această cale, pentru că se vor uita la rezultate. Deci este un argument uh, funcțional și nu unul politic sau ideologic. În ceea ce privește coordonarea de politică, uh, insistăm că nu trebuie să ne uităm în mod restrâns doar la sectorul militar de apărare. În managementul de criză au existat elemente mixte care au contribuit la succesul operațiunilor. Uitați-vă la ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, la experiențele bune și proaste pe care le-am avut. Doar forța militară nu este singura cale de a rezolva cu succes crizele internaționale. De aceea, coordonarea de politică în acest domeniu trebuie să depășească simplul cadru al apărării Ministrii de apărare se întâlnesc uh, foarte des și se pare că întâlnirile lor nu sunt neapărat uh, de un mare succes din motivele pe care le-am discutat deja. Deci cred că trebuie să uh, ne uităm la contextul mai larg și să implicăm și alți miniștri, cum ar fi miniștrii de externe. O pierdere a tratatului de la Lisabona este că miniștrii de externe sunt tot mai puțini implicați în politicile Uniunii Europene. Miniștrii de externe nu prea mai sunt incluși în discuții discuții și aceasta este o consecință a tratatului de la Lisabona. În trecut însă, întotdeauna participau uh, la discuții. În concluzii exista și un element puternic de politică externă. Acum nu se mai întâmplă așa, de ani de zile, de fapt, de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Ultima discuție pe probleme strategice în acest sens a avut loc în 2008, uh, la sfârșitul lui 2008. A existat o tentativă de a avea o discuție despre politica uh, externă în 2010, uh, dar a eșuat. Așadar, este binevenit să fie implicați și alți alți, uh, alte părți interesate, prim-ministri, miniștri de externe și chiar și miniștri de finanțe, pentru că și aceștia sunt actori tot mai importanți în ceea ce privește alocarea resurselor. Ei au un cuvânt important de spus și de aceea ei trebuie să cunoască prioritățile strategice, iar alții trebuie să cunoască realitățile bugetare. Cred că ar fi un uh, cadru potrivit pentru viitor începând uh, și nu încheind cu aspectele financiare. S-a vorbit și despre Consiliul uh, Mamut, care reunea miniștri de externe, miniștri de apărare și miniștri pentru ajutor uh, pentru dezvoltare de la nivel național. Poate că um, putem să nu fim de acord cu această denumire, Mamut. Dar uh, dacă am găsit o soluție mai creativă, dacă am găsi, dacă am crea un nou ciclu de coordonare de politică, uh, Poate ar fi bine să-i punem un alt nume, să-i spunem uh, girafa, pentru că girafa este un animal uh, agil uh, care trăiește în Africa, deci ar fi bine pentru intervențiile noastre în Africa. E un animal înalt, deci poate să se uite mm, peste toate celelalte mm, animale și să vadă la distanță, plus că alergă foarte repede. Domnul Marone. Aș dori să menționez câteva aspecte legate de nevoia comunicării cu publicul, așa cum spunea și doamna Copa. Acel uh, cluster al industriei apărării nu se referă doar la siguranța aprovizionării forțelor armate, ci și la inovație tehnologică, tehnologii cu utilizare duală, împreună cu sectorul civil, se referă și la exporturi. Deci, la urma urmei, se vorbește despre deindustrializarea sau industrializarea sau menținerea capabilităților industriale în acest sector în Europa. Deci, vorbim despre economie până la urmă. Aș dori să mă refer și la cooperarea între structurile permanente, despre care, despre care vorbea doamna Panayotova. Această, Această cooperare este importantă pentru că unele state uh, care vor să acționeze mai repede au această posibilitate. Se introduce așadar un uh, grad de flexibilitate în uh, cadrul instituțional european. În plus, este suficient de transparent, de deschis și de bine stabilit în cadrul instituțional european, astfel încât să le permită și altor state membre să participe la această structură permanentă de cooperare. Așadar, uh, se conciliază necesitatea flexibilității cu necesitatea integrării. Aș dori să mă refer și la operațiunea din Libia, care a fost menționată în dezbatere. Statele Unite au, au avut foarte multe mm, atacuri, foarte multe lovituri uh, în primele zile, eh, primele trei zile ale intervenției, 99% dintre atacuri. După că aceea, nicio altă țară europeană nu a făcut eh, mai mult de o treime din aceste intervenții aeriene. Deci, practic, a fost eh, o coaliție. Aceasta a dovedit că nicio țară europeană singură nu poate să facă față unei operațiuni de a celei din Libia și nu n-ar avea cum să o gestioneze. Aș dori să mă refer și la strategia europeană globală, pentru că am fost implicat în acest exercițiu. Am uh, făcut un raport legat de această strategie globală europeană. Scopul era să stimulăm dezbaterea. Această dezbatere se poate transpune concrete numai dacă există voință politică și dacă nivelul politic conștientizează necesitatea de a împărtăși viziunea europeană și de a acționa la scară europeană. Cum spuneam și mai înainte, uh, o singură țară europeană uh, singură nu poate să facă față unei operațiuni precum cea din uh, Libia și industria europeană de profil depinde de acțiunile europene. Ideea este să creștem gradul de conștientizare politică a necesității de a acționa în acest sens. Și în fine, abordarea de jos în sus, care este utilă în ceea ce privește consolidarea, și mă refer la inițiativele de pooling and sharing și altele de acest gen, și-a atins limitele aceasta nu mai poate să genereze alte eficiențe și alte economii fără să existe un mandat de sus în jos, de la nivel politic, de la șefii de state și de guverne. Acest lucru este valabil direct pentru consolidarea cererii, pentru consolidarea achizițiilor în domeniul apărării și pentru raționalizarea părții de uh, aprovizionare. Sigur că efectul este mai indirect, dar este totuși semnificativ. Mulțumesc uh, foarte mult. Nu știu dacă doamna Copa vrea să mai spună ceva. Nu? Atunci uh, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă mulțumesc foarte mult.